Powoli będziemy zaczynać. Stimați colegi, haideți să vom începe în curând pentru că avem o ordine de zi încărcată astăzi. Ordinea de zi este însă foarte interesantă. Aș dori să-mi cer scuze pentru faptul că am lipsit ieri de la ședința Agri. În același timp, aș dori să îi mulțumesc domnului De Castro pentru faptul că m-a înlocuit ieri. Astăzi vom uh, discuta despre următoarele subiecte. Tinerii fermieri, pune în aplicare politicilor după reforma PAC din anul 2013. A fost foarte interesant, este foarte interesant pentru că tocmai am întâlnit cu 1500 de tineri fermieri în Poznań. A fost o întâlnire foarte interesantă. Secretarul general de la Copa Cogeca a participat și el la acea întâlnire de la Poznań. Le-am promis acum uh, jumătate de an că voi participa, deci nu am putut lipsi, de aceea am, uh, nu am fost aici ieri. Astăzi, alături de noi, se află niște invitați minunați pe care vi voi prezenta în curând. Dar mai întâi haideți să vedem care este studiul pe care l-am uh, comandat noi. Tinerii fermieri pune în aplicare politicilor după reforma PAC din anul 2013. După cum știți, acest studiu ne va ajuta foarte mult, îl va ajuta mai ales pe domnul Caputo să-și scrie raportul. Acest studiu a fost uh, scris de un consorțiu de trei instituții. Universitatea Cehă a Științelor uh, Vieții, apoi uh, Centrul Tehnologic Ceh și Institutul James Hutton din Scoția. Cercetarea a fost realizată de departamentul tematic B. Scopul este acela de a prezenta rezultatele mecanismului uh, pus în aplicare pentru tinerii fermieri. Analiza ne prezintă principalele bariere la intrarea pe piața agriculturii și sunt prezentate și câteva studii de caz din statele membre. Le urez bun venit vorbitorilor Lucas Zagata de la Universitatea Cehă a Științelor Vieții din Praga și precum și domnul Lian Sutherland de la Institutul, Institutul James Hutton din Scoția. Întâi și întâi îi vom asculta pe experți. Aveți 20 de minute la dispoziție. După aceea va lua cuvântul și comisia. Haideți să îi ascultăm pe experți și apoi va avea loc și o mică dezbatere. În orice caz, este un uh, subiect foarte important, dar cred că ar fi mai bine să le dăm cuvântul experților. Le urez încă o dată bun venit invitațiilor noștri care a venit aici la invitația domnului De Castro. Este un grup de vizitatori în sală. Ei vin în principal din nordul Italiei. Vă urez tuturor bun venit la comisia noastră. Ne bucură faptul că sunteți alături de noi. Îi mulțumim domnului profesor De Castro că v-a invitat. Acum dau cuvântul experților. Vă puteți hotărâ între voi cine va lua cuvântul primul și cât timp uh, va avea fiecare la dispoziție. Dar în total aveți 20 de minute. Bună dimineața! Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați invitat. Eu mă numesc Lucas Zagata, lucrez la Universitatea Cehă a Științelor Vieții din Praga și alături de mine se află Lee Ann Sutherland de la Institutul James Hutton din Scoția și vă vom prezenta rezultatele unui raport care s-a concentrat pe punerea în aplicare a instrumentelor de politici pentru tinerii fermieri. Raportul este un rezultat al colaborării mai multor țări decât cele trei menționate. Sunt șapte țări care au participat la cetare. Colegii noștri au cooperat foarte bine cu noi. În cele 20 de minute vom trece pe scurt prin o sinteză a raportului, a metodelor pe care le-am folosit. Este un raport de, cu o natură destul de academică, așadar doresc să vă prezint câteva informații. Din punct de vedere academic, sunt foarte multe informații interesante care vizează uh, ceea ce este denumit în uh, literatura de specialitate de problema tinerilor fermieri și în raportul nostru am dedicat câteva pagini um, descrierea acestei probleme și aș dori să vă spun și dumneavoastră câteva lucruri despre acest lucru. Apoi trecem la starea actuală a instrumentelor care sunt uh, utilizate și sunt puse în aplicare. Vom vedea care sunt rezultatele utilizării acestor instrumente puse în aplicare și în ultima parte a prezentării vom discuta recomandările, concluziile strategice și colega mea se va ocupa de această parte, doamna Lian Sutherland. Aș dori să vă aduc aminte care era scopul raportului. Scopul era să aflăm cum au pus în aplicare în mod diferit statele membre ale Uniunii Europene mecanismul instrumentelor din PAC pentru tinerii fermieri. Instrumentele care le permit tinerilor fermieri să își înceapă o afacere în agricultură. Ne-am concentrat mai ales pe rezultatele structurale ne-au interesat barierele, dar și oportunitățile pentru tinerii fermieri. În cercetarea noastră ne-am concentrat așadar pe aceste lucruri și am încercat să aflăm cum sunt abordate aceste probleme prin intermediul instrumentelor de politici deja existente. Am vrut să vedem dacă aceste instrumente chiar ajută tinerii să depășească barierele și să intre în agricultură. Care au fost metodele noastre? Am, avut o, am făcut o analiză cantitativă folosind resurse publice de la Eurostat și apoi am avut o analiză secundară pe baza planelor de dezvoltare rurală din câteva state membre. În același timp am avut câteva studii de caz în șapte state membre și aici ne-am echilibrat bine bugetul pentru a avea o analiză eficientă. Câteva cuvinte generale despre problema tinerilor fermieri. Important este să abordăm problema dintr-o perspectivă holistică. Trebuie să înțelegem faptul că problema tinerilor femei în agricultură nu are legătură doar cu înaintarea în vârstă, ci și cu un fenomen și, și cu alte fenomene foarte interesante pe care nu trebuie să le pierdem din vedere. Aceste fenomene sunt restructurarea, de, de exemplu, restructurarea sectorului agricol. Există o tendință către concentrare în Europa scade numărul de întreprinderi agricole peste tot în Uniunea Europeană. În ultimii 10 ani, mai mult de 3,5 milioane de ferme au dispărut ca întreprinderi. Asta înseamnă că dimensiunea media unei ferme crește, iar acest lucru are legătură și cu situația tinerilor fermieri, pentru că nu au la dispoziție la fel de mult teren ca înainte. Deci uh, situația este mult mai competitivă. O altă um, problemă este succesiunea fermelor. Agricultura, în mod tipic, este o profesie de familie. De cel mai multe ori, oamenii intră în agricultură când preiau o fermă de la părinților sau din familia lor. Și de acest lucru trebuie să ținem seama când analizăm problema tinerilor fermieri. Apoi avem și problema îmbătrânirii populației de fermieri, bineînțeles, sunt câteva slide-uri și pe această temă. Și apoi, din punct de vedere al politicilor, există o, de- o dezbatere interesantă între, pe tema diferențierii dintre tinerii fermieri și noi veniți în domeniu. Una dintre problemele cruciale despre care vorbeam se referă la îmbătrânirea fermierilor. Iată aici câteva cifre care ne arată proporția fermelor conduse de fermieri sub 35 de ani, respectiv de peste 55 de ani. Aici este interesant să vedem că numerele nu se schimbă în mod semnificativ de-a lungul timpului. Procentajele se modifică foarte puțin. Acest lucru înseamnă că problema tinerilor fermieri este una de durată în sectorul agricol. Mai este important de asemenea să analizăm mai îndeaproape și sectoarele specifice naționale, deci sectoarele agricole din fiecare stat membru. Nu trebuie să, punem, nu trebuie să vedem problema din, doar din punctul de vedere al proporției între fermieri tineri și în vârstă, dar trebuie să vedem și unde se află aceste ferme, cât de mari sunt pentru că astfel primim informații foarte importante ca să înțelegem mai bine cât de gravă este problema îmbătrânirii. Acest grafic foarte interesant ne arată faptul că există patru clustere, patru grupuri de state membre europene, între, în care există gravități diferite ale problemei. Pe de-o parte avem țări în care avem un procentaj foarte mare de oameni tine, de fermieri tineri, cercul verde din partea dreaptă în aceste țări există un procentaj scăzut de fermieri în vârstă. Pe de altă parte, avem uh, mai multe țări care au un procentaj mai mare de ferme conduse de oameni în vârstă și, în același timp, fermieri tineri foarte puțini. Ca să înțelegem mai bine cât de gravă este problema, trebuie să ne uităm la acest grafic, deci. Trebuie să analizăm situația în fiecare stat membru în parte. O altă chestiune interesantă este diferențierea între tinerii fermieri și noi veniți în agricultură. Iată un grafic din raportul nostru. Există această dezbatere foarte complicată privind sprijinirea tinerilor agricultori. Nu toți tinerii fermieri sunt nou veniți în domeniu. De multe ori, tinerii care intră în agricultură sunt uh, urmașii părinților lor, care, deci ei preiau o fermă de la părinților sau din familia lor. Noi am uh, adaptat această tipologie ca să analizăm mai bine diferențele între cei care intră în agricultură și cei care provin dintr-o uh, familie care a lucrat în agricultură. Deci problema este mult mai dificilă în momentul în care vine vorba să definim grupul țintă al uh, sprijinelor acordate. Care este starea actuală de fapt a punerii în aplicare? Plățile pentru tinerii fermieri se află în pilonul 1 din PAC și de ace- în același timp sunt câteva măsuri în prioritatea numărul 2, zona de concentrare B, 5 măsuri în pilonul 2. În analiza noastră cantitativă am încercat să analizăm diferențele și felul în care, sunt, um, felul în care se concretizează ele în statele membre. În raport există o explicație mult mai detaliată a hărții. Câteva informații de bază despre plățile pentru tinerii fermieri din pilonul 1. La ora actuală, 4,1% din candidații pentru plată de bază au beneficiat de aceste plăți pentru tinerii fermieri. Cea mai mare proporție se află în Republica Cehă, 12% din candidați sunt tineri fermieri. Statele membre pot decide care sunt condițiile specifice pentru acordarea acestor plăți pentru tinerii fermieri. E vorba despre stilurile diferite de implementare. Majoritatea statelor membre folosesc uh, limita maximă. Definesc dimensiunea maximă a fermei la 90 de hectare. Până în acest prag se, poate folosi, se pot folosi plățile pentru tineri fermieri. Anumite țări doresc să au hotărât, deci să reducă această, acest prag sub 90 de hectare. De asemenea, se schimbă și plafoanele naționale ale plăților care se acordă tinerilor fermieri, iar în raportul nostru puteți găsi detalii despre cum anume au hotărât anumite state membre să pună în aplicare aceste plafoane. Apoi, ce este de spus despre pilonul 2? Avem aici prioritatea 2, zona de concentrare B, tinerii fermieri. Analiza noastră ne arată în mod clar că statele membre au abordare foarte variată a felului în care distribuie și prioritizează sprijinul pentru tinerii fermieri. Tabelul acesta ne arată că sunt cinci grupuri de state membre. Acest lucru reiese din analiza noastră și este interesant să vedem cum uh, se acordă bugetul tinerilor fermieri. Există un grup de state membre, după cum vedeți, care au hotărât să sprijine cum un buget din RDP de peste 10% tinerilor fermieri. Coloana din dreapta, însă, cuprinde țări și regiuni care au hotărât să acorde un buget foarte scăzut din programele, din politicile de dezvoltare rurală tinerilor fermieri. Nu există nicio trăsătură comună care să ne permită să interpretăm diferențele dintre aceste stiluri de interpretare. Sunt mult prea multe diferențe între diversele state. În ceea ce privește pilonul 2, cea mai importantă măsură este măsura 6. Această măsură menține cele 80%, cei 80% din bugetul P2B și este un instrument esențial pentru abordarea problematicii tinerilor fermieri din agricultură. Măsura 6.1 se implementează în mod diferit în state membre diferite. Puteți uh, arunca o privire în raport ca să vedeți diferențele mai bine. Se stabilesc criteriile de eligibilitate care ar trebui să fie dimensiunea minimă a fermei care ar trebui să beneficieze de sprijin. Se cere un plan de afaceri care ar trebui să arate cum va fi folosit acest fond în următorii 5 ani. Se cer de asemenea grafice în cadrul acestor planuri de afaceri. În ceea ce privește punerea în aplicare, am organizat discuții cu focus grupuri în timpul acestui proiect. Deocamdată nu există cifre disponibile pentru că nu a trecut suficient timp de când s-au pus în aplicare aceste măsuri pentru a veni cu um, date concrete. Am purtat aceste discuții cu tinerii fermieri, fermieri în vârstă, consilieri pe politică din statele membre și am încercat să vedem care sunt rezultatele măsurilor puse în aplicare din perspectiva actorilor implicați. Am identificat o serie de provocări cu care se confruntă nou veniții, accesul la teren, de pildă, și probleme legate de multe din tendințele descrise în raport. Accesul la finanțare, competitivitatea fermelor, tinerilor fermieri care sunt de mici dimensiuni și care se urnesc cu greu la început, Aș mai aminti câteva din rezultatele interesante în urma analizelor noastre. Principala provocare pentru tinerii agricultori este accesul la teren. Terenul devine tot mai limitat și tot mai scump. Ce ai reieșit în urma discuțiilor în cadrul focus grupurilor este că măsurile din pilonul 2 și plățile directe pentru tinerii agricultori nu abordează aceste probleme. Sprijinul existent pentru tinerii fermieri se descurcă foarte bine, ajutându-i pe tinerii fermieri să-și îmbunătățească competitivitatea exploatațiilor agricole. Îi ajută să se formeze, să coopereze cu diferite rețele de consiliere și le oferă informații utile pentru mediul de afaceri și pentru agricultură punându-le în același timp la dispoziție capital și sprijin financiar uh, pentru investițiile pe care doresc să le facă tinerii fermieri. O experiență comună în statele membre analizate este că măsurile existente în cadrul pilonul, pilonului 1 și 2 sunt văzute în mod favorabil. Măsurile din cadrul pilonului 2 um, subvențiile inițiale pentru fermeri sunt bine văzute. de, de multe ori există mult prea multe dosare de candidatură și nu există suficiente fonduri pentru a sprijini toate candidaturile. În raportul nostru veți găsi mai multe informații referitor la percepția fermierilor vis-a-vis -vis de administrație și cum se pune în aplicare în realitate sprijinul în statele membre. Cam atât din partea mea, am să dau acum cuvântul colegei mele. Mulțumesc, Lucas. În ultimele 5 minute ale prezentării noastre am să mă concentrez asupra recomandărilor din raport. Puteți observa că există un total de 4, 14 recomandări. Eu am să le grupez în trei categorii. Ideea principală, după cum spunea Luca, Lucas, e că toate măsurile de sprijin au fost bine primite, 180 de tineri agricultori beneficiază de pe urma acestui sprijin și ne-am dorit să vedem o majorare a finanțării alocate tinerilor în agricultură. După cum spuneam, există mult prea multe candidaturi, există țări unde se selecționează doar câțiva candidați, dar există mult mai multe persoane care și-au prezentat candidatura. După cum vă spuneam, principala, principalul obstacol pentru tinerii care intră în agricultură este accesul la teren. Și acest lucru nu reiese nu doar în raportul nostru, ci există mult mai multe alte rapoarte care au identificat această problemă. În parte, problema și are originea structura plăților directe. Alocând subvenții fermierilor uh, pe baza terenului deținut, creează următoarea problemă. Mulți fermieri uh, nu sunt dispuși să renunțe la o parte din terenul pe care îl dețin. De multe ori, uh, terenul agricol este văzut de asemenea drept o bună investiție. Iată de ce prețul acestor terenuri crește din cauza legăturii cu plățile directe. Se întâmplă totuși lucruri interesante noi um, pentru a încuraja mobilitatea terenului agricol în Europa. Inițiative care vin din partea unor ONG-uri și alte societăți. Vedem, de pildă, crearea unor societăți, unor trusturi um, de terenuri, um, parteneriate între tineri și fermieri, tineri fermieri și fermieri mai în vârstă care urmăresc să-și transmită pământul. Cea de-a doua problemă, după cum spunea și Lucas, se referă la tinerii fermieri și fermierii care tocmai încep. La ora actuală, limita de vârstă este considerată 40 de ani. Credem că această limită de vârstă ar trebui sporită la 45, parte pentru că există mai mulți oameni care, tot mai mulți oameni care trăiesc mai mult, însă în parte și pentru că e nevoie de timp pentru a crea un capital agricol. Depinde și de scopul subvențiilor. Dacă obiectivul este să încurajezi pătrunderea tinerilor în agricultură, credem că poate limita de 5 ani e suficientă pentru accesul la subvenție. Și spun acest lucru pentru că tinerii, dacă vin eh, deja dintr-o familie cu experiență în agricultură, vor începe deja să acumuleze resurse, vor începe, de pildă, să creeze un șeptel, uh, vor începe să planteze culturi, vor încerca să se asigure că au un acces la teren, credem că cel mai bine ar fi să existe o limită referitoare la subvenția totală pe care o poate primi un tânăr pentru a intra în agricultură, spre deosebire de a încadra această limită într-un interval temporal de 5 ani. În plus, aș dori să scot în evidență ce se întâmplă pentru, în favoarea încurajării pătrunderii de noi jucători în agricultură. Aceste măsuri care urmăresc să încurajeze pe tineri agricultori să domnească noi competențe sunt văzute în mod favorabil, credem că este deosebit de util, mai ales ca aceste cursuri să se țină înaintea prezentării dosarelor de candidatură pentru subvenții. E o idee bună ar fi de asemenea să li se prezinte tinerilor agricultori noi modele de afaceri pentru că aceștia să le poată răspândi. Există un program uh, în cadrul Orizont 2020 care se numește um, agricultorii neofiți, am putea spune, newbies, care va avea o durată de patru ani. Acum uh, vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Trecem la partea de întrebări și răspunsuri. Doamna Sandra are cuvântul uh, pentru prima întrebare. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Mi se pare absolut uh, deosebit de important spune doamna Senra, pentru că există foarte multe zone afectate. Sunt subiecte pe care le-ați abordat care mi se par deosebit de importante. Însoțirea unui tânăr în procesul de instalare mi se pare absolut fundamental. Să creezi o legătură între cine tocmai părăsește sectorul și cine pătrunde în sector mi se pare deosebit de important. De asemenea, un lucru important care a fost de altfel identificat în raport reprezintă accesul la teren pentru tineri aspecte pe care trebuie să le discutăm. Aș dori în plus să fac o observație referitoare la un alt subiect și anume pătrunderea în sector. Nu știu dacă soluția e neapărat în a majora vârsta limită sau în a pătrunde, în a permite un proces uh, treptat de pătrundere în sector tot mai extins. Uh, Ceea ce spuneați, că tinerii încep să acumuleze treptat capital agricol pentru a nu se lansa um, cu capul înainte dintr-o dată în proces. Cred că poate ar trebui să ne adaptăm la o incorporare graduală. Aș dori de asemenea să abordez o problemă care dobândește tot mai multă semnificanță, semnificație în Galicia, în ceea ce privește pătrunderea tinerilor. Nu știu dacă ați observat deja această situație. În sudul dumneavoastră însă are un efect asupra pătrunderei tinerilor în agricultură. Când aceștia moștenesc o exploatație agricolă, când tatăl sau mama uh, îi transmite copilului uh, drepturile fundamentale de plată în uh, Galicia Fiscul consideră această tranzacție drept o vânzare-cumpărare obișnuită, impozitând-o așadar cu o cotă de 15%. În Galicia, o exploatație agricolă mică cu venituri modeste, mai ales având în vedere situația actuală a unor prețuri deosebit de scăzute, firește că e o problemă considerabilă. În plus, aproape o trăime din uh, prima de intrare pe care o primește un tânăr în Galicia merge practic la impozite. Un tânăr care primește 22.000 de euro, de pildă, în cele din urmă va trebui să plătească ca impozite 5-6.000 de euro. Și, și mai grav că se întâmplă uh, fix în anul în care a intrat în sector. Uh, se pare că în loc să-i uh, încurajăm pe acești tineri să intre în sector, le punem bețe în roate. Mă întreb dacă ajutorul în sine e să-i ajutăm uh, pe tineri sau e mai degrabă să-i ajutăm pe cei din administrație. Cred că m-am lungit un pic, însă mi se pare un subiect pe care tinerii, tinerii de la mine din Galicia Uh, cu care tineri din, de la mine din Galicia se confruntă. Da. Aș dori să vă rog să nu repetați aceleași întrebări și blocuri de probleme, pentru că la ora 10 ar trebui să începem audierea pe același subiect. Acum, uh, mai avem încă 15 persoane înscrise la cuvânt. Un minut maxim, așadar, pentru întrebări. Domnul Mazon, mulțumesc, domnule președinte. Agricultura atrage întotdeauna tinerii și este surprinzător pentru că astăzi există deficite considerabile în rândul exploatațiilor agricole și tot mai mulți tineri nu mai sunt interesați de sector. Există mai multe uh, obstacole, în primul rând. Tinerii care nu vin din familii agricole uh, trebuie să domânească accesul la pământ, în timp ce tinerii care vin din familii de agricultori moștenesc pământul. Trebuie să venim cu o politică care să-i sprijine și să le ofere uh, posibilitatea de a accede la aceste terenuri, să le oferim uh, credite funciare, de pildă. Ne privește și pe noi, nu doar statele membre trebuie să se ocupe. În plus, ar trebui să Uh, sprijinim formarea referitoare la diferitele tipuri de finanțare pentru um, achiziționarea terenurilor. Uh, trebuie să-i sprijinim de aceea și pe cei care doresc să-și îmbunătățească funcționarea exploatației prin achiziție de um, aparate și utilaje noi. Pentru că în cele din urmă oamenii aceștia își câștigă existența muncind pământul. Vă mulțumesc! Albert Des, mulțumesc, mulțumesc celor doi invitați pentru prezentări. La Comisia Agri am discutat despre tineri agricultori și voința unor state membre a fost ca 25% până la 50% din uh, procentul plăților uh, la teren să fie majorate uh, ce părere aveți despre acei tineri care au preluat de o anumită perioadă deja uh, acele exploatații vor nu vor mai primi aceste, acest sprijin după 5 ani. Să luăm de pildă două exploatații un, o exploatație pe care o primește un tânăr agricultor, o exploatație perfectă unde nu mai e nevoie să se investească nimic, un al doilea agricultor care are o exploatație nu atât de nouă, unde trebuie să se investească foarte mult, însă amândoi primesc același sprijin. Nu mi se pare tocmai potrivit. Eu vin din Bavaria. Dacă un tânăr agricultor cere un credit poate primi un credit pe 15 ani cu o dobândă de 0,2%. Anul trecut am fost în Croația și am constatat că acolo tinerii agricultori trebuie să plătească o dobândă de 7 până la 8%. Ce credeți de pildă despre crearea unui proiect cu Banca Centrală Europeană pentru a nivela aceste deosebiri? Aș mai avea și alte întrebări, însă nu vreau să depășesc uh, timpul, pentru că vom avea posibilitatea să discutăm și după aceea. Domnule Veti, mulțumim foarte mult pentru întrebarea, pentru această prezentare. Doream doar să mă asigur că Curtea de Conturi ne-a asigurat că, în ciuda unor investiții considerabile pentru tinerii agricultori, nu am reușit să facem uh, această rocadă a generațiilor uh, Trebuie să găsim noi stimulente pentru a încuraja pe agricultori, să, pe tineri, să pătrundă în agricultură. E adevărat, în Croația e o problemă în ceea ce privește accesul la teren. Există dobânzi foarte mari uh, la credite. Și cred că Comisia Europeană ar trebui să găsească sau să încerce să găsească o cale pentru a scădea dobânzile din Croația sau din alte țări uh, care se confruntă cu rate exagerate ale dobânzilor. Sunt uh, de acord cu dumneavoastră că limita de vârstă ar trebui să fie 45 și ar trebui să facem o deosebire între cei care tocmai au uh, intrat în agricultură și tinerii fermieri. Dacă v-ați gândit deja la propunerea dumneavoastră în acest sens, ați putea poate să ne spuneți câteva cuvinte. Ar fi o soluție deosebit de utilă. Vă mulțumesc și vă mulțumesc, domnule De Castru, pentru că propunerea dumneavoastră în cadrul regulamentului Omnibus sunt propuneri foarte bine. Dacă terenul ar fi naționalizată și dacă agricultorii ar fi funcționari care ar închiria um, aceste parcele de la stat, toate aceste scheme ar funcționa, dar viața, mm, viața reală lucrurile nu sunt chiar așa. Avem măsuri foarte complicate, cine, referitor la cine intră neapărat în categoria tinerului fermier, ce, poate, ce bani poate primi. Nu cred că merită să intrăm în această discuție. Uh, E interesat, pen, interesant pentru anumit fermier să ți lași șeptelul uh, să se reducă, sacrifici anumite animale că nu mai e interesant și primești subvențiile. E nevoie însă de un spirit antreprenorial pentru a insufla un nou spirit. Uh, și mă bucur că se face deosebirea între cei care tocmai au pătruns în agricultură și tinerii fermieri, pentru că e o deosebire. Pentru că eu i-am spus fiului meu că mă voi pensiona după recolta din 2019. El știe acest lucru, um, numără zilele și problema succesiunii e rezolvată, însă multe firme au fost uh, preluate de marile companii și gestionează doar 2-3 hectare. Există totuși măsuri care ne pot permite să dobândim o perspectivă de ansamblu mai bună referitor la dimensiunile parcelelor. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu spusele antevorbitorului meu. Trebuie să... Uh, nu, nu cred că trebuie să inventăm noi reguli, ci să vedem uh, cum putem uh, organiza financiar uh, succesiunea. Există asociații și societăți uh, cu care putem lucra foarte bine. Nu cred că nu sunt suficiente persoane care vor să se, să se integreze în câmpul muncii. Deci eu cred că există o abordare pozitivă, nu negativă. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Van de Candelare. Mulțumesc pentru aceste prezentări. Când discut cu organizațiile naționale de tineri fermieri, se ridică uh, Aceleași subiecte ca cele descrise de dumneavoastră, deci mă bucur că suntem aceeași lungime de undă. Sunt de acord cu dumneavoastră că sistemul de plăți pentru accesul la teren trebuie revizuit. Am o întrebare privind eficiența banilor cheltuiți. Cum este folosită această asistență financiară? Știți cumva cum, în ce măsură și cât de bine sunt folosiți banii și care sunt rezultatele? Și încă o întrebare. Credeți că am putea să analizăm dacă suma fixă este un instrument mai eficient decât altele sau dacă sunt altele mai eficiente? Uh, și încă o întrebare suplimentară. Am putea să ne gândim la o corelare între competențe și uh, modul în care sunt folosiți banii. Deci, un fermier uh, mai uh, cu calificări superioare își folosește banii mai bine, folosește această asistență mai bine și deci este interesant să oferim mai multă formare. Domnul De Castro. Ah, da. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, a fost o prezentare foarte interesantă, mai ales având în vedere că ieri am adoptat regulamentul omnibus, mai degrabă regulamentul autonom pe care am reușit uh, să-l rupem din uh, omnibus. În Acest pachet, le reamintesc experților, dar nouă tuturor de altfel, le-am conferit noilor agricultori posibilitatea de a primi topapilul prevăzut pentru durata a 5 ani, indiferent de când au început uh, și-au început activitatea pe respectivul uh, teren. Le-am oferit posibilitatea statelor membre să majoreze top de la 25 la 50%, iar um, din perspectiva schimbului generațional, am oferit în al doilea pilon tinerilor posibilitatea să uh, beneficieze de acest sprijin și în grupuri, asociații cooperative de tineri pot beneficia de această finanțare și cumulat. Lucru care cu siguranță merge pe drumul prezentat de voi. Iată, care e părerea dumneavoastră și ne puteți oferi câteva sugestii în plus referitor la ce am putea face în uh, discuția referitoare la viitorul PAC. Uh, herzlichen Dank, uh, herzlichen Dank. Doamna Hoibuș, mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Spuneați că principala problemă este accesul la teren. Este adevărată problemă, a scos în evidență acest lucru și cred că politica trebuie să se asigură că uh, conștientizează faptul că aceste plăți uh, la hectar nu fac decât să atragă investitorii care um, se pun de acord și au de câștigat și în cea din urmă nu știm cine stă în spatele terenului. Trebuie să creăm un cadru mai transparent, să punem uh, limite și să le oferim accesul la teren tinerilor. Ați spus, ați vorbit de consiliere, dar consilierea e absolut necesară, însă cred că nu e suficientă. Mai ales pentru cei care tocmai au început, uh, ar fi bine să aibă un tutore, o persoană care îi însoțește. Pentru că un începător nu poate înțelege din prima toate problemele cu care se va confrunta și cred că un tutore poate fi deosebit de util. Vorbiți de majorarea limitei de vârstă de la 40 de ani la 45 de ani. Uh, Cred că ar trebui să existe o limită de vârstă, mai ales pentru începători. Spuneați că la început unii își încearcă să-și acumuleze resurse sau poate desfășoară altă meserie. Așa că oamenii ating o anumită vârstă. Există oameni care sunt deja în câmpul muncii, sunt, uh, au 40 de ani, 45 de ani și să decid să intre în agricultură. Aici mai trebuie discutat. O altă întrebare. Ați prezentat o statistică de vârstă, diferențe între sub 35 și peste 35 de ani. Există perioade în care știm că uh, generațiile exploatează împreună uh, terenul, tânăra și vechea generație. Există, se reflectă acest lucru în statistica dumneavoastră? Doamna McGuinness, mulțumesc foarte mult. În primul rând, Mă bucur foarte mult uh, că se spune că unele inițiative din la PAC sunt pozitive. Cu toate că, bineînțeles, uh, ați semnalat unele probleme și în ceea ce este accesul la terenuri, uh, acces, există bariere prin sistemul de plăți directe. Da, așa e, dar ce propunere aveți? Cum putem îmbunătăți situația? Și în al doilea rând ați vorbit despre um, ocazia de a avea un uh, plan de ieșire pentru agricultori. Ne-ați putea spune mai multe și în al treilea lucru. Uh, în Irlanda avem un proiect pilot al organizației de uh, tineri agricultori um, care arată că 25.000 de acri au fost transferați de la o generație um, la cealaltă prin 182 de tranzacții. Așa, sigur, lucrurile ar putea fi îmbunătățite, dar este un punct de plecare bun. Și cum rămâne cu rolul statelor membre prin sistemele de fiscalitate de a ajuta această generație de tineri fermieri? Mulțumesc! Grazie, eh, grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, Vă mulțumesc experților pentru prezentarea acestui studiu care, de altfel, confirmă îngrijorările noastre în acest sens. Putem spune că nu s-au schimbat prea multe în ultimii ani, în ciuda eforturilor făcute. În ciuda eforturilor făcute, așadar, rezultatele nu sunt așa cum ne-am dorit. Ne aflăm undeva în uh, jurul unui prag de 6% de agricultori sub 35 de ani. S-au făcut eforturi considerabile, problemele amintite sunt uh, importante, accesul la teren cred că este de altfel uh, un aspect fundamental pentru a le asigura tinerilor un viitor în agricultură. Eu cred că trebuie să găsim măsuri noi pentru a promova prezența tinerilor în agricultură. S-au prezentat anumite considerații în uh, studiu pe care le voi uh, prelua în raport, dar am totuși și câteva întrebări, iată de ce am să rog pe domnul președinte să fie un pic mai generos cu timpul în această dimineață. Aș dori să abordez problema faptului că Comisia nu dispune de o marjă de intervenție amplă când vine vorba de legislația funciară. Ar putea însă lua în calcul o serie de idei și aș vrea să știu dacă avem aici o șansă. În primul rând, să încurajăm posibilitățile oferite de dezvoltarea rurală pentru a încuraja mobilitatea funciară, de pildă băncile funciare extinderea, amploarea măsurilor de sprijin pentru crearea unor noi măsuri, unor noi modele antreprenoriale în sectorul agricol, încurajarea unor parteneriate noi, inovatoare între agricultori, cât și promovarea unor politici naționale mai active cu recomandări formulate de la Uniunea Europeană, recomandări, îmi cer scuze, formulate de la Uniunea Europeană, firește adaptate la nivelul de ambiție al fiecărui stat membru aceste idei vi se pare interesante în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Andriu, mulțumesc, domnule președinte, și eu um, aș dori să mulțumesc uh, pentru cele două prezentări foarte bune. În ceea ce privește organizațiile colective de agricultori, abordările diferă de la un stat membru la altul și aș vrea să ne spuneți mai mult, fiindcă în ceea ce privește instalarea și succesiunea în uh, Franța există noi exigențe în ceea ce privește ocuparea forței de muncă la nivel de societate, deci există uh, instrumente care permit încurajarea uh, in, integrării în câmpul muncii. Uh, V-ați gândit la acest lucru, fiindcă joacă un rol important în noua reformă. Apoi, în ceea ce privește formarea, și această miză este extrem de importantă, mai ales uh, pe viitor va fi importantă. Formarea de bază agronomică uh, este o problemă, fiindcă vedem că uh, lucrurile sunt trecute cu vederea, chiar dacă pentru mine este un aspect destul de important. Și în ceea ce privește noile tehnologii și sprijinul științei aici, ar trebui să putem să mergem mai în profunzime, fiindcă joacă un rol important în noua reformă. Este important, uh, terenurile sunt foarte importante, numai că dreptul uh, terenurilor nu ține de competențele europene, trebuie să găsim o modalitate în ceea ce este accesul la terenuri și în ceea ce vește uh, nou veniții, Trebuie să se facă o diferență între tineri agricultori și nou veniții. Este, este clar că în ceea ce privește evoluțiile câmpului muncii, lucrurile se schimbă, avem nou veniți care nu sunt tineri și pentru care trebuie să existe o asistență adaptată și cred că ar trebui să intrăm mai în profunzime în ceea ce privește propunerile făcute de dumneavoastră. Domnul Flanagan. <clears throat> Mulțumesc foarte mult pentru acest raport foarte interesant și idei interesante, cum ar fi majorarea vârstei până la 45, precum și suma de as- asistență financiară care ar dura o perioadă mai lungă de 5 ani. Am, am avut un raport de la Curtea de Conturi Europene, Europeană și Comisia pentru Bugete. Eu sunt membru al Comisiei pentru Buget uh, și luni am discutat acest raport. Uh, este, ce are și din acest raport este că mm, nu există o renoire a generațiilor, chiar dacă cheltuim foarte mulți bani, ceea ce înseamnă că trebuie să fim foarte atenți când se spune așa ceva, fiindcă bugetul PAC este uh, într-o situație de risc și când auditorii ne spun așa ceva, se dă apă la moară uh, celor din afara sectorului agricol care vor să ne ia banii și apoi uh, prețul uh, produselor agricole. Dacă uh, un tânăr vrea să se facă o, să se facă dulgher sau cine știe ce, nu, s-ar, nu ar începe o meserie dacă știu că nu pot face bani. Și acum întrebarea este, pot să facă agricultorii profit înainte de a primi bani? Des și domnul de Castro au vorbit despre omnibus. Și faptul că s-ar putea beneficia de, de perioada de 5 ani pentru sistemul, pentru, pentru regimul, pentru, uh, uh, <clears throat> pentru tineri fermieri. Dar uh, la Consiliu s-a schimbat formularea de la trebuie la ar putea. Uh, și iată acum o țară se poate eschiva dacă dorește. Și chiar țara mea a propus asta. Nu înțeleg de ce, dore, de ce fac așa ceva dacă doresc într-adevăr renoi, renoirea generațională. Și din ce în ce mai mult problemele din Irlanda par să fie făcute la noi acasă. Mulțumesc. Oui, merci, monsieur le président. Je crois il est urgent. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte important să pună capăt creșterii excesive a exploatațiilor agricole și învecinarea duce la creșterea suprafețelor. În regiunea mea, în 10 ani, media, suprafața, suprafața medie s-a dublat. Dacă nu vrem ca agricultura să devină un uh, element de, de pur și simplu de, pentru uh, creare de profit, trebuie să facem ceva pentru a le permite tinerilor să integreze câmpul muncii. Uh, în acest sector. Noi nu putem să stăm cu brațele în sân. Trebuie să facem propuneri pentru a permite să avem o agricultură de proximitate, familială, de calitate. Altfel trecem la nivel industrial și agricultura pierde orice legătură cu um, conceptul său de bază. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum îi rog pe experții noștri să facă câteva comentarii foarte pe scurt, în 5 minute dacă se poate, dacă nu, mă rog, vă acord puțin mai mult timp pentru a răspunde întrebărilor. Okay, thank you very much. Mulțumesc. Am uh, notat um, aspectele cheie din întrebările dumneavoastră și o să încercăm să le răspundem rap- rapid. În primul rând, fiscalitatea. Uh, S-a vorbit de mai multe ori despre asta și modul în care este afectată situația fermierilor. Nu avem detalii, trebuie să vă spunem pe la acest lucru, dar um, știu din, uh, de la mine în țară, din cercetarea care s-a făcut, că fiscalitatea este foarte importantă. Republica Cehă s-a aflat în situația în care succesiunea agrară era uh, taxată și acum lucrurile s-au schimbat ceea ce a avut um, un efect uh, asupra um, um, asupra succesiunii de la o generație la alta. În ceea ce privește formarea și competențele, într-adevăr, trebuie să um, investim în calificări înainte de a începe activitatea agrară sau de și chiar dacă nu uh, încep activitatea agrară până la urmă, dacă își fac un plan de afaceri, își dau seama că uh, dobândesc niște competențe importante pentru viitor. Uh, și asta nu doar prin uh, serviciile de consiliere, chiar dacă rolul lor este important, uh, și există foarte multe servicii de consiliere care, care înlesnesc opțiunile de mobilitate de terenuri, uh, nu numai în Irlanda, ci și în Anglia avem servicii de mobilitate a terenurilor și în, Nor- și în Norvegia există sisteme similare. Deci um, o finanțare mai bună a acestora ar fi bună, dar, dar și um, o, șansele de afaceri și o formare în acest sens joacă un rol extrem de important. Modificarea plăților directe este al treilea element uh, de pe lista noastră. Din studiul nostru a reieșit clar că plățile directe reprezintă un instrument foarte important pentru sprijinirea tinerilor fermieri și sunt acceptate bine de părțile implicate de cei care, folos- care folosesc acești bani, chiar dacă este limpede că plățile directe au și efecte negative, cum ar fi uh, creșterea prețurilor și uh, problema mm, ieșirii din sectorul agricol, ceea ce înseamnă că mm, aceste plăți directe îi fac pe uh, fermierii mai mm, în vârstă să nu își dea mai departe ferma, pentru că ferma este o sursă importantă de venit. În ceea ce privește modificarea acestui sistem pentru a-i favoriza pe tineri, plafonarea ar fi un, o soluție, fiindcă tinerii, mai ales cei care au nevoie de ajutor, vor uh, avea ferme mai mici și dacă se face o plafonare în ceea ce privește subvențiile ce pot fi um, dobândite, uh, se descurajează acumularea excesivă de terenuri și dacă se investește mai mult în agricultura alternativă, biologică și așa mai departe, iarăși acestea sunt uh, zonele către care se îndreaptă tinerii care pătrund în câmpul muncii, deci investind mai mult în aceste forme și abordări, de, și abordări agricole, tinerii vor fi mai favorizați uh, tinerii și cei care sunt nou veniți în uh, sectorul agricol vor beneficia mai mult. Și încă un lucru, are ieșit foarte clar din raportul Curții de Conturi că principala problema acestui sistem este modul în care este definit rezultatul acestui sprijin. Din studiu a reieșit că există cel puțin patru obiective generale și nu se poate să fie atinse toate în același timp. Depinde de stilurile de aplicare, dar acest lucru este considerat negativ, fiindcă nu este clar ce ar trebui să facă acest sistem în afară de sporirea competitivității, fiindcă nu ajută la renoi și nu ajută în mod clar la re renuirea generațională. În ceea ce privește intervenția pe piețele de terenurilor. Este adevărat că există standarde, bineînțeles, pentru teren, fiindcă este o marfă, ca orice altă marfă, trebuie să existe libertate de circulație a capitalului. Și aici trebuie să se permită tuturor statelor europene să intervină mai um, direct uh, pe această piață prin uh, prin exigențe de reședință și prin alte instrumente, dar asta rămâne la latitudinea guvernelor naționale în ceea ce privește modul de a face acest lucru, dar um, există restricții, într-adevăr. Și ultimul aspect se referă la succesiune și definiția succesiunii în raport Uh, există mai multe detalii în ceea ce privește modul în care se întâmplă succesiunea la nivelul fermelor și cum diferă lucrurile în funcție de, și de aspectul cultural și de tradiții. Și uh, nivelul economic al uh, sectorului agricol, multe lucruri care afectează transmiterea de succesiune și cred că trebuie să ne gândim poate la sprijinul, asistența acordată pensionării timpurie. Noi, în raport, nu spunem foarte clar cum se face acest lucru, chiar dacă spunem că trebuie să fie regândit, fiindcă problema tinerilor fermieri nu ține doar de intrarea uh, în acest sector, ci uh, problema care se pune este și a fermierilor vârstnici care trebuie să fie uh, dispuși să lase ferma fermierilor, um, agricultorilor tineri. Și, într-adevăr, da, e o îngrijorare pertinentă. Dacă banii investiți în tineri au efecte, trebuie să ne dăm seama că nu putem să comparăm situația actuală cu o situație în care nu s-ar fi investit acești bani. Concluzia, o concluzie ar fi că banii nu au niciun impact și o altă concluzie posibilă ar fi că impactul este menținerea status quo-ului. Uh, și că lucrurile ar fi mult mai rele fără aceste investiții. Deci trebuie să totuși să analizăm acest lucru mai îndeaproape. Dziękujemy. Naprawdę świetna prezentacja. Myślę, że dzisiaj mamy. Mulțumesc pentru această prezentare. Astăzi avem o, o serie întreagă de audieri. Vă mulțumesc încă o dată. Avem în orice caz acces la materialele pe care le-ați prezentat, avem acces la raportul dumneavoastră. Cred că am primit răspunsuri la toate întrebările noastre, iar în ceea ce urmează trecem la audierea publică privind punerea în aplicare a politicilor privind tinerii fermieri după reforma PAC din anul 2013. Aici, pentru început, vom avea o prezentare din partea domnului Ianuș Wojciechowski de la Curtea de Conturi a Uniunii Europene. Dumnealui a pregătit un studiu bazat pe un audit. El ne-a prezentat un studiu și alaltă ieri la Comisia pentru Control Bugetar. Al doilea vorbitor va fi domnul Rob Robrec, Roblec, consilier de la ministrul, Ministerul Sloven de, pentru Agricultură și Silvicultură. Vă invit pe cei doi uh, vorbitori la prezidiu. Fiecare dintre dumneavoastră are la dispoziție 8-10 minute, după care urmează o sesiune de întrebări și răspunsuri. 10 minute, stimați domni. Domnul Wojciechowski va începe, după care va urma domnul Roblek din Slovenia. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. În cei 10 ani din 2000, în cei aproximativ 10 ani din 2000 în 5-2013 numărul fermierilor a scăzut, deci proporția, numărul a scăzut de la 14,5 milioane în 2005 la 10,7 milioane în 2013. Am pierdut aproximativ 4 milioane de fermieri în aproximativ 10 ani. Asta înseamnă că am pierdut 400 de mii de fermieri pe an, peste o mie de fermieri pe zi și în timpul dezbaterii noastre, peste de trei ore, 60 de fermieri europeni își încheie activitatea în agricultură. Este o problemă foarte gravă. Noi am uh, abordat această problemă în raportul Curții de Conturi, publicat în luna iunie anul curent. Domnul Flanagan ține minte acest raport pentru că ultima oară a fost prezentat la Comisia pentru Control Bugetar. Însă a fost uh, în orice caz prezentat și la Comisia Agri din iulie. Am să vă prezint câteva slide-uri cu informațiile principale din acest raport. Aici puteți vedea problema reducerii populației de agricultori în fiecare categorie de vârstă. Acum pe ecran nu se vede foarte bine. În partea de jos există cu albastru închis o populație foarte scăzută de fermieri tineri, o categorie statistică de persoane sub 35 de ani, sub 45 de ani, îmi cer scuze. Avem doar 21% din uh, totalul fermierilor în această categorie. Aproximativ 80% din populația europeană de agricultori are peste 40 65 de ani. Așadar, îmbătrânirea agricultorilor este o problemă gravă în Europa. În următorul grafic, ce vedem? În perioada financiară 2007-2013, populația de fermieri tineri, deci sub 45 de ani, a scăzut de la 3,3 milioane la 2,3 milioane. E vorba de linia albastră din grafic. Linia roșie reprezintă o creștere a dimensiunii medii a exploatațiilor. A, e vorba de exploatațiile tinerilor fermieri. Dimensiunea medie a crescut de la 19 de hectare la 40 de hectare. În partea de jos, în tabel, se poate vede că suprafața de teren folosită de tinerii fermieri a scăzut. A scăzut, deci, de la 57 de milioane de hectare la 51 de milioane de hectare într-o singură perioadă financiară de șapte ani. În acest grafic putem vedea mai bine problema îmbătrânirii populației de agricultori din, din um, Europa. În mijloc, la linia roșie, avem structura pe vârstă a societății. Avem mai puțin de 40% persoane cu vârsta sub 45 de ani. Linia, de al, linia albastră ne arată proporția de persoane tinere în rândul angajaților în general. Aproximativ 50% din angajații în general din Uniunea Europeană au sub 44-45 de ani. Însă, în agricultură, cu linia verde, ce constatăm? Doar 20-21% este proporția tinerilor care ocupă un loc de muncă în acest sector. Este o problemă așadar foarte gravă pentru agricultura europeană. În raportul nostru al Curții de Conturi sunt și câteva informații foarte interesante, nu știu dacă sunt foarte vizibile în acest slide, dar ele se află în raportul nostru. În fine, sunt informații cu privire la uh, situația din toate statele membre. Situația este foarte diferită de la un stat membru la altul. Sunt doar două state membre, doar două, în care procentajul fermierilor tineri, deci sub 35 de ani, atenție, sub 35 de ani, este mai mare de 10%. Austria și Polonia. Aici sunt peste 10% fermieri tineri. Doar două state membre. Aici fermierii sub 35 de ani sunt peste 10% din populația de fermieri. În partea dreaptă putem vedea fermieri care au peste 65 de ani, cei mai în vârstă fermieri. Sunt doar trei state membre în care procentajul celor mai în vârstă agricultori de peste 65 de ani este sub 10%. E vorba de Germania, Austria și Polonia. Avem câteva state membre în care procentajul celor mai în vârstă agricultori de peste 65 de ani este de aproximativ 40%. Portugalia, în Portugalia avem chiar peste 50% la nivelul anului 2013. Am marcat uh, în culoarea verde statele membre în care am uh, constatat o îmbunătățire a situației din 2007 până în 2013, dar acestea sunt în minoritate. Statele membre în care s-a îmbunătățit raportul populațiilor, raportul categoriilor de vârstă. Situația în 2013 per total a fost mai proastă decât în 2007. De exemplu, în Germania, proporția fermierilor sub 44 uh, de ani a scăzut cu de la 36% la 26%. În Franța, de la 32% la 28%. Există puțin progres în Bulgaria, în Polonia, Sloveci, Slovacia, Slovenia, Italia, puțin, dar per total, după cum spuneam, nu avem uh, un impact pozitiv al uh, PAC asupra structurii pe vârste a fermierilor. O informație foarte importantă este faptul că în raportul nostru, în auditul nostru, nu am constatat că există neregularități sau abuzuri în rândul fermierilor. Această problemă cu logica intervenției. În raportul nostru dăm exemple, cum este acesta, un tânăr fermier care are peste 500 de hectare, a primit 100 de mii de euro în plăți directe și a primit cu 3.000 de euro mai mult pentru că era fermier tânăr. Bine, poate că este o, o formă de sprijin pentru el, dar ajută la renoirea generațională sau nu? Probabil că nu. În raportul meu pute, nostru puteți găsi mai multe exemple. Domnilor și domnilor, cred că concluzia politică finală care se impune este că viitorul politicii agricole comune ar trebui să fie dezbătut nu doar pentru următorii șapte ani. Ar trebui să dezbatem aceste chestiuni cu o perspectivă de 27 de ani. Trebuie să ne gândim cum va arăta agricultura, cum vor arăta politicile agricole pe termen lung, nu doar, pe, nu doar în perspectiva de șapte ani. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vom analiza îndeaproape materialele și detaliile pe care ne le-ați furnizat. Urmează acum domnul Roblek de la Ministerul Agriculturii din Slovenia. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru invitație! După cum uh, s-a menționat, eu sunt Rob Roblek, sunt din Slovenia. Înainte am lucrat la un ONG care se ocupă de tineri fermieri, iar acum mă ocup de programul de dezvoltare, programele de dezvoltare rurală din Slovenia. Așadar, am urmărit îndeaproape situația și cum s-a schimbat ea cu pacul de ceva vreme. Sper că în cele ce urmează pot să vă prezint câteva dintre gândurile mele în ceea ce privește punerea în aplicare a politicilor din PAC pentru tineri fermieri în Republica Slovenă. Problema principală ar fi următoarea. Problema principală la care încercăm să oferim un răspuns astăzi. Deci este dacă măsurile actuale din PAC ating acest obiectiv al renoirii generaționale sau răspund cel puțin problem, fenomenului îmbătrânirii populației din acest domeniu. Haideți să vedem cum stau lucrurile în Slovenia. Beneficiarii în uh, programele de dezvoltare rurală sunt fermieri tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani care au educația adecvată și au anumite competențe și experiență. În ciclul de punere în aplicare pentru aceste măsuri, noi ne-am confruntat cu trei probleme. În primul rând, ce înseamnă să înființezi o fermă, să pui pe picioare o fermă? Apoi, cine, ferm, cine desfășoară în mod activ activități de agricultură și cum putem să îi atragem pe tinerii uh, agricultori în sector și să-i facem să rămână acolo. Deci cum îi putem încorpora cât mai bine pe tinerii agricultori în rolul lor, în rolul nou pe care îl, și-l um, um, îl iau. Sunt câteva praguri pentru intrarea în um, această activitate. De obicei este vorba de câteva praguri măsurate în suprafața agricolă utilizată și unitatea de um, animal, LSU, și, bineînțeles, um, e nevoie de un plan de afaceri și fermierul trebuie să dea dovadă um, de competențele necesare. Sunt mai multe etape de sprijin financiar. Dacă Tânărul fermier este angajat pe fermă 45.000 de euro și apoi 18.600 de euro dacă nu există o formă de angajare pe fermă. Perioada de finanțare este de 3 ani și plata se face în proporție de 70% într-o primă fază și 30% în ultima fază. Avem și o schemă obligatorie de top-up pentru tinerii fermieri. Avem aproximativ 70.000 de tineri agricultori, aproximativ 70% din toți uh, beneficiarii plăților directe în Slovenia. Noi folosim pragul de 20%, 25% din media uh, națională și chiar trebuie să reducem această, acest prag ca să nu depășim pragul stabilit pentru această anvelopă de 2%. Când planificăm măsurile pentru tineri fermieri, ne dăm, ne-am dat seama foarte repede, în perioada de până în 2013, de faptul că măsurile PAC nu sunt tot ceea ce există. Aveam nevoie de o abordare mult mai cuprinzătoare cu toate aceste măsuri, în sub măsură pentru punerea pe picioare a unei ferme, uh, Tineri fermieri primeau puncte adiționale dacă erau implicați în măsuri de mediu, primeau mai mult sprijin dacă erau implicați în măsuri de investiții. Deci, deci mai multe criterii. Și aș dori să subliniez faptul că în 2014 am pus pe picioare un plan de acțiune pentru tinerii fermieri care include legislație fiscală și alte măsuri soft. Toate aveau obiectivul de a atrage tânăra generație cu, abor- cu abordare holistică în sectorul agricol. Să trecem la câteva aspecte, câteva rezultatele acestor măsuri, să vedem care sunt avantajele și dezavantajele. În cazul nostru, avantajele ar fi următoarele. E vorba de un sprijin uh, foarte substanțial, deci se acordă destul de mulți bani. Este ușor de, sunt ușor de planificat aceste măsuri, sunt ușor de gestionat toate aceste măsuri de partea statului și de partea beneficiarului. Avem un prag superior și inferior care ne permite așadar să ne concentrăm pe agricultorii care sunt activi, care produc pentru piață. Și aceasta este singura măsură care promovează punerea în aplicare a unui plan de afaceri. sprijinul se acordă în baza unui plan de afaceri nu finanțăm pentru investiții în baza unui plan de investiții, ci e vorba de punerea în aplicare propriu-zisă a planului de uh, afaceri. Care sunt dezavantajele acum? Sunt de acord cu antevorbitorul care a spus că planificarea ar trebui să cuprindă anumite intervaluri, nu ani. Pentru că dacă se fac schimbări, uh, de politici, de concepte, atunci acest uh, concept de șapte ani este o povară pentru toată lumea care este implicată, pentru tineri, pentru că ei nu urmăresc schimbarea, schimbările din politici zi de zi. Așadar, măsurile propriu-zise reprezintă un ajutor pentru început, dar am constatat că sunt foarte puțini tineri agricultori care nu mai fuseseră implicați în agricultură înainte. De obicei este vorba de cineva care a moștenit ferma și va continua activitatea, așadar sunt foarte puțini nou intrați în Slovenia, în cazul nostru. Cum ne asigurăm că tinerii fermieri au um, o exploatație stabilă și își pot uh, menține activitatea după cei trei ani în program? Cum ne putem asigura că el obțin uh, fondurile necesare pentru investiții, în așa fel încât să fie competitiv și să aibă succes? Iată încă o întrebare. Problemele cu care ne-am confruntat noi în Slovenia se leagă de legislația națională. E vorba de fiscalitatea din Slovenia și de diferențele între pilonul 1 și pilonul 2. Între cele două, tiner, tânărul fermier este, diferit, este definit în mod diferit. Deci, diferențele acestea de definiție nu sunt foarte utile pentru noi. Care sunt provocările pe plan intern? Aici este vorba de um, însărcinările noastre. Cum putem îmbunătăți operațiunile, cum putem atrage mai mulți tineri. Una dintre principalele provocări este cum să, cum să monitorizăm punerea în aplicare a planului de afacere pe termen lung. Ideea este să ne asigurăm că acest plan de afaceri e solid, robust, dar și că există flexibilitate în jurul acestuia. Prin urmare, toate Aspectele planificării trebuie luate în calcul. În cele din urmă, planul de afaceri este o entitate vie, pot apărea schimbări în permanență. În al doilea rând, cum să facem să facem o legătură între reforma demografică și reforma structurală. De multe ori în uh, multe țări din Uniunea Europeană, inclusiv în Slovenia, trebuie să ne gândim cum putem să îi uh, includem pe tineri în aceste tendințe, cum putem să facem pe ei să investească în alte. La rând, cum putem simplifica pătrunderea noi veniților și cum putem monitoriza și să-i controlăm pe tinerii fermieri, având în vedere caracterul de persoană juridică pe care îl îmbracă. Cum uh, avem nevoie sau nu de o schemă de pensionare timpurie, cum putem gestiona poverile administrative, cum să gestionăm piața, dacă se introduc instrumente de gestiune a riscului, cum putem încuraja organizațiile de tineri fermieri, cum putem îmbunătăți accesul la teren și credite și, în cel din urmă, cum să definim un fermier activ. Ideea este să cooperăm cu fermierii în sine și pentru a încheia aș dori să vă arăt două grafice. Primul arată numărul fermelor și evoluția acestea de-a lungul anilor ca dimensiune. Acestea sunt fermele care au depășit pragul de 4 hectare. Vedeți că s-au înregistrat schimbări structurale. Dacă privim indicele tinerilor fermieri, jos în stânga reprezintă 80% și ating, ajunge la 100% în 2017. E un indice care arată că numărul uh, exploatațiilor agricole deținute de tineri fermieri e destul de stabil. Dacă urmărim însă modificările înregistrate în exploatațiile agricole și în rândul populației, constatăm că numărul tinerilor fermieri, de altfel, a crescut. Credem că politicile de dezvoltare rurală și politicile agricole s-au îmbunătățit și îmbunătățesc uh, renuirea fermelor și combat îmbătrânirea populației. Mulțumesc! Mulțumesc! E o prezentare directă care a pus degetul pe probleme reale. Domnul Flanagan. Mulțumesc foarte mult, o prezentare deosebit de interesantă. Acest ultim diapozitiv pare oarecum că contrazice total ce a spus Curtea de Conturi. Și anume că am cheltuit foarte mulți bani și nu vedem că există o renoire în rândul generațiilor. Însă, diapozitivul dumneavoastră spune exact contrariul. Mă întreb cum ați putut ajunge la această părere atât de diferită. Sunt uh, nedumerit, uh, sincer, față de ce a făcut guvernul nostru, guvernul meu, față de tinerii fermieri în cadrul negocierii regulamentului Omnibus. Și mă întreb poate cineva din Irlanda prezent astăzi aici sau cineva de la Consiliu um, poate explica de ce în text uh, s-a făcut modificarea de la shall la may, de la trebuie la ar putea, pentru a nu mai da bani Uh, tinerilor fermieri, pentru că știm că în cele din urmă ar putea, acel mei înseamnă că nu se va întâmpla niciodată. Domnul De Castro. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc mai ales pentru prezentare. Îl salut pe fostul nostru coleg Vașekovski pentru această prezentare și mulțumesc pentru această prezentare atât de interesantă. Eu aș dori să fac o întrebare mai degrabă din perspectiva unui economist decât uh, din perspectiva uh, Deputatul european. Deja de bune decenii, literatura de specialitate a vorbit despre fenomenul reducerii agricultorilor activi. E un fenomen natural al uh, economiilor dezvoltate și nu un fenomen patologic. Evoluția dezvoltării tehnologice, mecanizarea și așa mai departe duce la o reducere a numărului de ore investite uh, într-un produs. Grâul este dat adesea un drept exemplu în economie. Un quintal de grâu în anii 70 presupunea 35 de ore de muncă, iar astăzi agricultorii reușesc să-l producă în mai puțin de 30 de secunde. E evident că dezvoltarea tehnologică a făcut pași mari. Se asociază și fenomenului îmbătrânirii populației despre care vorbeați, primii care părăsesc acest sector sunt tinerii care găsesc și alte oportunități de muncă. Prin urmare, e important ca tinerii să înțeleagă fenomenele economice și să pătrundă într-un cadru de altfel același peste tot. Oriunde se înregistrează evoluție economică, asistăm la această părăsire treptată a activelor uh, din agricultură. Pe de altă parte, dacă economiile nu se dezvoltă, dacă venitul scade, asistăm la fenomenul contrar. Persoanele, numărul persoanelor active în agricultură crește. Noi acum asistăm practic la dinamica economică specifică societăților dezvoltate. Mulțumesc. E adevărat. În vremuri dificile, în timpul războaielor, de pildă, numărul uh, oamenilor uh, în zonele rurale sporește. E o strategie de supraviețuire, de altfel. Doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu prea înțeleg care e conflictul. Cred că, pe de o parte, uh, o prezentare prezintă realitatea um, de la minister și cealaltă prezentare arată punctul de vedere a unui auditor, care uneori contrazice părerea ministerului. Uh, domnul Voișakovski, uh, auditorul, cred că știe că foarte multe... Uh, inițiativa noastră nu a fost ca um, agricultori mari să, prim, să beneficieze de pe urma top up prevăzute pentru tinerii agricultori. După cum spunea vorbitorul, vorbitorii, cei doi vorbitori anteriori, nu putem ajunge la această concluzie pentru că nu putem compara cu situația în care nu am fi încurajat tinerii fermieri. Din experiența irlandeză pot conchide că s-a a crescut numărul uh, tinerilor care mm, urmăresc studii în uh, instituții de formare a agricultorilor, așadar uh, interesul pentru agricultură a crescut, un lucru încurajator. Aș dori să, să știu dacă invitații noștri au propuneri de îmbunătățire. Mulțumesc! Domnul Bogovici. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru cele două prezentări. Îi mulțumesc îndeosebi colegului din Slovenia și le mulțumesc coordonatorilor că au adoptat propunerea mea de a prezenta mm, experiența slovenă. În anii trecuți am lucrat și ca ministru al agriculturii, înțeleg așadar foarte bine realitatea din Slovenia și pot să vă spun că măsurile pentru tinerii agricultori funcționează foarte bine în Slovenia. Și că fără aceste măsuri nu am fi avut cum să convingem, să atragem 4-5 milioane de tineri care să preia eh, exploatațiile agricole existente banii pe care îi primesc inițial reprezintă într-adevăr o încurajare și țin în viață exploatațiile agricole. Când vine vorba de numărul exploatațiilor, sunt de acord cu domnul de Castră, trebuie să ne hotărâm practic cât e evoluție firească și cât ține de accesul la teren. Diferite posibilități de acces la teren înseamnă o reducere în numărul de exploatații. Măsurarea eficienței politicii agricole comune, gândindu-ne pur și simplu eh, la sporirea sau scăderea numărului exploatațiilor, reprezintă o abordare greșită. Vedem că suprafața agricolă exploatată e cam aceeași. Nu există mai puțin teren arabil din cauza unui număr mai redus de exploatații. Iar tinerii au o posibilitate, pentru că există exploatații care nu lucrează în mod eficient. Trebuie să-i ajutăm, trebuie să-i ajutăm să dobândească acces la aceste terenuri și să îi învățăm cum să facă exploatațiile profitabile. Experiența mea e una simplă. Dacă nu, e, nu se generează suficient profit, oamenii nu vor rămâne în exploatații trebuie să ne asigurăm că fermele și exploatațiile agricole supraviețuiesc, pentru că nu e același lucru să ai 3 hectare sau 3000. Trebuie să ne asigurăm așadar că supraviețuiesc uh, micile exploatații și că acestea ajung în mâinile tinerilor. De asemenea, astăzi este deosebit de important faptul că tinerii nu sunt implicați doar în producția agricolă, ci diversifică. Au introdus uh, ticuri în uh, exploatațiile lor agricole. Iată de ce mă interesează deosebit inițiativa satelor inteligente Inițiative care încearcă să includă și alte sectoare, serviciile sociale, învățământul, formare, serviciile de sănătate, pentru a îmbunătăți toate aceste servicii și atrage cât mai mulți oameni uh, care să poată trăi în zonele rurale. În caz contrar, nu are niciun sens să punem în aplicare aceste măsuri dacă nu avem uh, un cadru favorabil. Mulțumesc! Cred că practic am asistat la o altă prezentare, nu la o întrebare. Acum, domnul Bună. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mărturisesc că parte din uh, ceea ce vreau să spun uh, a spus domnul uh, Bogovici, pentru că, în opinia mea, ceea ce este foarte important este asigurarea durabilității investițiilor în agricultură. Nu este suficient să ne mărginim uh, Uh, să instalăm tinerii fermieri în agricultură pentru a combate acest fenomen de îmbătrânire. Este important să ne asigurăm că aceste ferme dăinuiesc ani și ani și zeci de ani, pentru că până la urmă Asta vrem, nu? Să prevenim fenomenul de îmbătrânire și în același timp să creăm acele condiții uh, pentru tineri să rămână mai departe în zonele rurale și aici, sigur, este marea provocare pentru noi uh, și cei de la Comisia Agri și cei din uh, Comisia Regii de a crea acele sinergii între fonduri, astfel încât să putem să creăm un spațiu um, atractiv pentru tineri. Fie că dacă discutăm de ceea ce înseamnă uh, zona de, de sănătate, de internet și așa mai departe. De aceea m a interesat foarte mult uh, dacă ați evaluat această chestiune legată de durabilitatea investițiilor, pentru că vă mărturisesc, eu sunt foarte uh, preocupat de această chestiune, mai ales în contextul în care astăzi discutăm foarte mult de încheierea unor acorduri comerciale cu diverse, diverse zone din țările din Mercosur, Noua Zeelandă um, și așa mai departe, care, în opinia mea, vine uh, și creează dificultăți majore, creând o concurență neloială cu produsele care se importă din aceste zone, cu produsele care se produc în Uniunea uh, Europeană. Pentru că, pe de-o parte, venim și investim fonduri europene foarte multe în stimularea uh, instalării tinerilor fermieri, le creăm capacități de producție, mai mult, îi și punem să ia împrumuturi de la bancă, pentru a-și putea produce, mă rog, ceea ce au nevoie să, să reziste. Dar, pe de altă parte, noi, uh, de la nivelul Comisiei Europene, venim și încheiem acorduri comerciale, injectând pe piață produse care le creează lor o concurență neloială. Și de aceea cred că este foarte important să fim atenți la păstrarea unui echilibru în această, în această direcție. Mulțumesc. Państwa, tak, jeśli od wejścia w życie... Din clipa în care s-a introdus reforma în 2013. Am avut doar trei ani, 2015, 16 și acum am intrat în al treilea, în 2017. Prin urmare, e dificil uh, să ne așteptăm deja la rezultate vizibile. În al doilea rând, dacă banii s-au cheltuit bine, lucru de altfel confirmat de audit, și salutat de fermieri, care sunt atunci motivele pentru situația cu care ne confruntăm astăzi? Cred că această întrebare a fost deja adresată. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu am fi oferit acest sprijin? Domnul Agnew, ultima întrebare. Succint, vă rog, că trebuie să încheiem. E o întrebare pentru auditor. Mă surprins un pic că s-ar putea să cam fușerim, de pildă, dacă există o familie și știe că există fonduri uh, suplimentare pentru tinerii fermieri și atunci un uh, membru mai tânăr al familiei se declară el fermierul și el completează formularul, el va primi banii suplimentari, însă de fapt nimic nu se schimbă în exploatarea familială. Ați uh, identificat acest fenomen și de ce se întâmplă? Mulțumesc foarte mult! Acum, trei minute pentru a răspunde. O să răspund în uh, poloneză. Mulțumesc foarte mult uh, pentru toate observațiile făcute. Pentru a răspunde domnului uh, Flanagan, nu există discrepanțe între datele din Slovenia și datele Curții de Conturi. Rapoartele noastre arată că Slovenia a înregistrat progres și a îmbunătățit structura de vârstă, felicitări deci, dar domnul Galinovski, fostul ministru de agricultură, a spus că și în Italia se uh, înregistrează o îmbunătățire a structurii de vârstă. Și în Italia, domnul de Castro, aici, în multe țări, în majoritatea țărilor, situația se înrăutățește. Uh, în ceea ce privește procesul natural, ce a spus domnul De Castro, da, este adevărat, dar uh, vorbind ca auditor, bine, eu nu am o părere politică sau o viziune politică. Eu uh, am nevoie de o viziune politică clară din partea dumneavoastră. Ce fel de agricultură ne dorim în 2040-2050 dacă pierdem 4 milioane de ferme? Câte vor mai rămâne uh, Uh, în 20 de ani vom avea 500 de ferme pe o jumătate de hectar sau, uh, cum a spus domnul Bogovici, să menținem fermele familiale, să avem niște orientări. Fermele, exploatațiile devin din ce în ce mai mari și uh, va fi greu să împăcăm obiectivele agricole cu cele de mediu. Trebuie să ne dăm seama, agricultura de familie și fermele mai mici sunt mult mai bune în acest sens. Trebuie să fie însă o alegere politică. Uh, Doamna McGuinness a întrebat ce s-ar întâmpla dacă n-ar exista sprijin. Într-adevăr, situația ar fi mult mai proastă. Fermierii au folosit bine acești bani. Fără acest sprijin, lucrurile ar fi fost mai proaste, dar nici și acest sprijin nu este suficient. în ceea ce privește reînnoirea generației, generaționale, ne-am așteptat la o îmbunătățire, dar nu s-a întâmplat și asta am spus în raport. Domnul Buda, domnule Bocovici, aveți dreptate, avem nevoie de mai bună coordonare. Concluziile curții merg în această direcție, e nevoie de mai bună coordonare a politicilor agricole cu alte politici. Fiindcă numai cu plăți complementare nu vom reuși să menținem tinerii în agricultură. Trebuie să existe condiții mai bune la țară, uh, pentru ca tinerii să-și dorească să trăiască acolo. Mulțumesc foarte mult um, pentru aceste concluzii. Da, uh, domnule Agnew, aveți dreptate. Există astfel de exemple, cum ați uh, dat dumneavoastră în raport, exemplul unei companii, de pildă, care are parteneri, dintre care numai unul are 16% din acțiuni și ca membru al uh, companiei, nefiind fermier activ, primește sprijin ca și cum ar fi un tânăr fermier, ceea ce mm, este inacceptabil. Banii aceștia ar trebui să se ducă către fermieri, mai ales când fermierii contemplează posibilitatea de a părăsi mediul rural. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord că nu există o diferență la nivelul statisticilor. Uh, dacă analizăm cifrele, ne dăm seama că lucrurile s-au îmbunătățit în Slovenia, în termen general, uh, mai ales în ceea ce privește vârsta de sub 35 de ani. Am uh, trecut la 4,6% și dacă folosim indecele care se referă la reducerea numărului de femei, scăderea este de 4% anual, iar și dacă ne uităm la același timp la sporirea numărului de tineri fermieri, înseamnă că s-a înregistrat creștere. Iată, a, aici așa interpretăm noi aceste date. Sunt de acord, în egală măsură, că în Slovenia toată lumea consideră că măsurile pentru tineri fermieri sunt foarte bune. Atât uh, fermierii mai în vârstă cât și fermierii tineri sunt pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește această părere și generația mai vârstnică înțelege că trebuie să lase fermele pe mâinile tinerilor și că tinerii trebuie să aducă schimbări structurale, să angajeze oameni, să reînnoiască lucrurile. E drept că subvențiile nu vor uh, schimba uh, Uh, viața unei exploatații agricole, dar uh, însoțind alte măsuri. Dar în ceea ce privește alte măsuri, noi trebuie să ne concentrăm pe crearea de locuri de muncă. Trebuie să dăm posibilitatea, posibilitatea tinerilor să se implice în agricultură și să aducă schimbări structurare fermelor, introducând alte activitate, cumpărând uh, terenuri noi, diversificându-se și așa mai departe. Și când ne uităm la zona rurală slovenă, ne dăm seama că există o problemă specifică, poate nu suntem singuri, și anume că 80% din terenuri eh, se află în zone care nu sunt propice pra- practicilor agricole și dacă nu reușim să încurajăm eh, tinerii să rămână în aceste zone, să facă agricultură sau să se diversifice, nimeni nu va folosi uh, aceste terenuri ca terenuri arabile. Deci, dacă nu reușim să atragem tinerii, se va schimba în mod semnificativ uh, peisajul, pur și simplu, ceea ce va afecta turismul și nu numai. În concluzie, dați-mi voie să vă spun că măsurile de, măsurile PAC nu sunt uh, unice, bineînțeles, dar sunt, joacă un, extrem de, un rol extrem de important complementar la nivel național. Avem nevoie de, de măsuri uh, la nivel de învățământ, măsuri sociale și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult! Am uh, ascultat uh, informații foarte interesante din partea oaspeților noștri. Mulțumesc foarte mult! Îl felicit pe domnul Bogovici pentru eficiența sa Țineți-o tot așa și acum uh, haideți să trecem la următoarele prezentări. Uh, oaspeții noștri sunt alături de noi. Iris uh, Bowers este vicepreședinte a Consiliului European al Tinerilor Agricultori și membru a Asociației Olandeze de Tineri, a Tinerilor Fermieri. Și avem alături de noi pe doamna Serena Tarangioli de la Consiliul Italian de Cercetare și analiză în agricultură și și domnul Guillaume Cross de la um, Comitetul Regiunilor. Doamna Iris Bowers vă dau cuvântul 8 minute. Thank you, Chair, members of Parliament. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Bună ziua tuturor! Mă numesc Iris Bowers și sunt un tânăr fermier din Olanda. Eu lucrez cu părinții mei uh, pe o fermă mixtă cu teren arabil și uh, porci de, pentru carne și sunt vicepreședinte a CEJA și fac parte din sunt în Consiliul de Administrație a Asociației Tinerilor Fermieri Olandezi. Comunicarea privind viitorul PAC este foarte importantă pentru fermierii agricoli din Europa și mai ales pentru sectorul agricol în general. Fără fermieri tineri care, ar, care lucrează pentru a produce alimente, să mențină zonele rurale uh, active și să aducă inovație și durabilitate, mediul rural ar, uh, ar fi într-o situație foarte proastă. Doar 5,6 dintre fermieri sunt, au vârste de sub 35 de ani, iar un studiu uh, Uh, recent al CEJA arată că numai unul dintre cinci uh, din persoanele intervieviate consideră că viitorul le-ar putea aduce activitate de, de agricultor. Trebuie să ne întrebăm de ce este aceasta normă în multe zone rurale din Europa. Este datoria noastră, ca reprezentanți, politicieni, părți implicate în agricultură și ca cetățeni europeni, să găsim soluții și să ajutăm pe tineri să se întoarcă la sat. Iar aici intră în joc reforma PAC și viitorul PAC-ului, de fapt. La CEJA dorim o, o gamă largă de instrumente care să sprijine renoirea generațională și, în egală măsură, un buget mai ambițios al PAC. 20% ar trebui să fie folosit pentru renoirea generațională și ar trebui să existe o definiție clară a fermierului activ pentru a ă, ținti mai bine sprijinul PAC. CEJA consideră că un fermier activ este o persoană care își asumă răspunderea financiară pentru gestionarea afacerii și producției, care vinde produse în mod individual sau prin cooperative și care este recunoscută ca atare de administrația publică și uh, oferă și livrează bunuri publice de pe urma activității agricole. În ceea ce privește plățile și succesiunea, următorul PAC trebuie să reorienteze plățile directe pentru a asigura viabilitatea fermelor familiale din Uniunea Europeană și să îmbunătățească generația, re, renoirea generațională printr-o combinație de uh, plăți bazate pe activitate și pe suprafață și un uh, sprijin pentru fermierii tineri și pentru sectoarele vulnerabile. Trebuie să se modernizeze sistemul de decuplare a plăților pentru ca plățile directe să nu mai fie legate doar de teren și viitorul PAC trebuie să ia măsuri legislative pentru a implementa programe naționale care să înlesnească mobilitatea terenurilor și serviciile de planificare a succesiunii. Transferul de cunoștințe și serviciile de consiliere sunt cruciale pentru a ne asigura că tinerii uh, pătrund în sectorul agricol sau rămân acolo. Trebuie să existe o colaborare mai strânsă între generații de fermieri prin uh, partajarea fermelor, prin uh, contracte pe termen lung de închiriere și prin servicii de mobilitate a terenurilor. Și eu am beneficiat de pe urma transferului de cunoștințe intergenerațional în familia mea. În 61 bugetul meu um, a preluat ferma de la tatăl său. Aveau 5 uh, vaci, 2 porci și 7 hectare de teren. A reușit uh, să um, uh, crească ferma și să o țină pe linia de plutire datorită băncii, pacului și spiritul său de antreprenor. În 97 tatăl meu a preluat ferma de la bunicul meu. Aveau 25 de vaci, 360 de porci și 60 de hectare de teren. Uh, el a reușit, deci, să facă să crească uh, ferma și să o țină pe linia de plutire datorită băncii, pacului și spiritului său de antreprenor. Iar acum, în 2016, eu fac agricultura atât de păr- părinții mei pe o fermă cu 120, 1250 de porci și 120 de hectare de teren. Sper pe ca eu să preiau frâile în viitorul apropiat, dar mm, pentru a putea să o țin pe linia de plutire am nevoie de bancă, de un pac adecvat și de spiritul meu de antreprenor, bineînțeles. Este limpede că n-aș putea să fac ce fac acum fără ferma familiei. Bineînțeles, accesul la teren rămâne una dintre cele mai mari piedici în calea tinerilor în momentul în care doresc să devină agricultori. Aceja considerăm că este important ca viitorul PAC să aplice măsuri pentru a pun la dispoziție teren printr-o legătură obligatorie între acces la teren și definiția de fermier activ, prin aplicarea instrumentelor care permită o tranziție de, o tranziție de gestiune de plină a companiei pentru ca fermierul tânăr să poată lua măsuri de gestionare și acordând atenție mai ales tinerilor care nu vin dintr-o familie de agricultori, prin aplicarea unui program obligatoriu în ceea ce, obligatoriu în ceea ce privește accesul în acest sector. Menținem că derogarea de la uh, de asistență de stat pentru a achiziționa de teren pentru a fermierii tineri este foarte importantă. Fermierii tineri trebuie să aibă acces și la uh, credite și la investiții continue prin, pe toată perioada de bugetară. Ehm, Fondul European uh, Agricol pentru Dezvoltare Rurală nu ar trebui să fie singurul, singura asistență bugetară. Rezervele naționale trebuie să fie sprijinite financiar pentru ca fiecare fermier tiner să, tânăr să poată ajunge la media, de, la media națională a fiecărui stat membru. Și în ceea ce privește așteptările cu privire la comunicarea PAC, nu este singurul, este ca tinerii să aibă același acces la servicii precum tinerii în zona urbană agricultura nu este un, um, o activitate pur economică, are și o dimensiune socială. Trebuie să ne asigurăm că avem sate unde oamenii își pot, își pot dezvolta familii și uh, pot uh, dezvolta fermele. Trebuie să fie conectate fizic aceste sate, să aibă transporturi eficiente și internet, bandă largă. Acestea sunt esențiale în zona rurală. Acum să fii tânăr și fermier nu e deloc ușor. Uneori avem impresia că doar pasiunea ne menține în această meserie. Iată de ce renoirea generațională trebuie să fie o piatră unghiulară a viitorului PAC și iată de ce avem mari nădejde în ceea ce privește uh, comunicarea. Agricultura este vitală pentru bunăstarea Uniunii Europene și a cetățenilor. Dacă fermierii tineri uh, uh, se chinuie să menține pe linia de plutire vor părăsi sectorul. Statisticile pe care vi le-am, așa arată și statisticile despre care v-am vorbit la început. A venit vremea să transformăm visul uh, renoirii generaționale în agricultura europeană în realitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Nici măcar nu ați folosit tot timpul pe care vi-l uh, acordasem. Mulțumesc foarte mult și eu am o sugestie acum. Experiența dumneavoastră minunată, povestea familiei dumneavoastră, familiei, uh, fermei dumneavoastră, ar trebui să fie descrisă cumva în viitor. Ar fi un exemplu foarte bun pentru felul în care politica pentru felul în care funcționează în practică politica agricolă comună. Vă încurajez să vă scrieți memoriile. Acum le urez bun venit și celorlalți reprezentanți uh, ai tinerilor fermieri de la Ceja. Ei au fost alături de noi de la bun început. Le mulțumesc că se află aici, le mulțumesc că um, colaborează cu noi zi de zi. Urmează acum doamna Serena Tarangioli de la Consiliul Italian pentru Cercetare în Agricultură. Și dumneavoastră aveți 8 minute, vă rog. Grazie mille, grazie per l'invito. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru invitație mai ales. În prezentarea mea sper să fiu foarte subcintă. Am să mă opresc un pic uh, asupra politicilor adoptate astăzi pentru tinerii fermieri în Europa, încercând să iau în calcul cât sunt de eficiente aceste politici. Care este eficiența lor reală? mai ales uh, în urma raporții curții de conturi. Trebuie să ne întrebăm, ia să vedem dacă reușesc să continui cu prezentarea, dacă trec la următorul diapozitiv. Să vedem așadar cât reușesc să aibă un impact asupra tranziției între generații, cât reușesc să convingă tinerii agricultori să intre în agricultură. Cererile tinerilor agricultori, după cum se spunea mai devreme, din partea reprezentantei CEJA și după cum am constatat și în cadrul unor studii realizate în Italia, sub egida Ministerului de Agricultură, am constatat că nu sunt uh, satisfăcute de politicile agricole, pentru că acestea, din urmă, se concentrează pe inițiativele startup, pe aducerea tinerilor în agricultură, fără însă să se întreba care sunt anume ce tipuri de tineri trebuie aduși în agricultură și pentru ce activități în viitor reieșea și din alte intervenții. Majoritatea tinerilor vin din familii deja agricole, continuă cu activitatea familiei. Au așadar capital, au pământ, au bunuri absolut esențiale pentru a putea desfășura activitatea agricolă. Lucru care nu se aplică și acelor care nu vin din agricultură sau vin din alte sectoare economice. După cum vă spuneam, da, ar putea să fie politice, politici eficiente, însă trebuie să ne gândim mai bine de până unde, în ce măsură sunt eficace. De ce le-am pus aceste întrebări? Pentru că a început Ministerul Agriculturii în Italia, de altfel toți um, actorii economici se întreabă acest lucru. Câți tineri agricultori rămân, continuă în agricultură după prima etapă, după pătrunderea în sector? Vă arăt, uh, nu am să intru în uh, explicații în ceea ce privește metodologia de calcul, dar vă explic repede datele constatăm că, în general, scade numărul agricultorilor și, în general, scade numărul tinerilor. Iar uh, datele arată pierderea, dispariția celor persoane care inițial erau în agricultură, dar după 10 ani au părăsit sectorul. Reiese că dacă nu există un efort de însoțire pe măsură, e foarte greu să rămâi în agricultură și acest lucru se întâmplă adesea odată depășit pragul de 40 de ani. Din păcate, Italia e una din țara cu populația cea mai îmbătrânită. De obicei, familiile uh, încep târziu, se formează târziu, iar odată formată o familie, persoana are o anumită vârstă și e greu să se descurce. Uh, de multe ori zonele rurale nu prea sunt primitoare cu tinerii agricultori. Situația e una destul de negativă în Italia. Există totuși și o notă pozitivă. Când am uh, cumulat aceste date de recensământ referitor la diferitele întreprinderi am putut constata că diversificarea activității contribuie la menținerea persoanei în sectorul agricol și ajută la majorarea veniturilor. Putem constata că există întreprinderi care și-au diversificat activitatea spre sectoare deosebit de inovatoare. Mă gândesc aici la energiile regenerabile, sectorul silvic, turismul. Acestea au reușit să păstreze tinerii agricultori care, tinerii care au intrat în agricultură. Acest studiu um, nu l-am realizat doar noi, am constatat de altfel această idee și în studiile făcute de DG Agri. E clar că există o nevoie există nevoie, am putea să le numim deja consolidate. Acces la credit, acces la teren, sprijin antreprenorial. Am putut constata însă că există și alte nevoi. Cred, sper că le puteți vedea pe acest diapozitiv, le puteți citi. Reiese că adesea nu e vorba doar de o cerere din partea tinerilor a unui ajutor pentru a se lansa în afacere, ci e nevoie și de un sprijin suplimentar. Am făcut un chestionar pe internet și foarte mulți tineri ne-au răspuns când am realizat studiul. Și dincolo de credit, pământ și așa mai departe, ne spuneau că au nevoie de ajutor pentru a intra pe piață. Da, e ușor să începi să demarezi activitatea agricolă, însă dar dacă nu vii dintr-o familie deja în agricultură, e foarte greu să găsești debușee pe piață, piețe care să-ți achiziționeze produsele. De, mai, de asemenea, cereau un dialog cu teritoriul, pentru că Cine e activ în agricultură nu se limitează la o activitate pur economică, ci desfășoară activitate mult mai amplă, gestionează teritoriul. Iată de ce trebuie să dialogueze cu autoritățile locale, cu comunitățile locale și poate um, împreună cu cel care administrează teritoriul să-și poată contura activitatea economică. Pentru a nu vorbi apoi de alte solicitări ce țin mai degrabă de familie, care, cel puțin în cazul italienilor, adesea nu sunt îndeplinite. Și având în vedere că ne aflăm în cadrul Uniunii Europene, apare și o problemă referitoare la cât e de greu să folosească politicile publice, pentru că nu e deloc ușor. E adevărat că se vorbește foarte mult de simplificarea accesului, însă e o problemă pe care o resimt toți agricultorii dincolo de toate aceste necesități, am dorit să arăt în acest grafic în ce măsură actuala politică de dezvoltare rurală, de altfel sprijinul de care se bucură agricultorii în Europa, cum s-a orientat în mod strategic, luând două zone de interes, zona 2A, îndreptată înspre tineri agricultori, și 6B, care ia în calcul mai degrabă chestiunile ocupaționale. E adevărat, toate nevoile nu prea sunt luate în calcul, ci asta din cauza faptului, felului în care sunt formulate politicile. Politicile trebuie să facă foarte multe și mai ales când vine vorba de inițierea activității, lansarea în activitatea agricolă. Acum, din uh, punctul nostru de vedere, sau din punctul meu de vedere mai degrabă, e o discuție oricum pe care o purtăm uh, în Italia și cu ajutorul actorilor economici și sociali. Pe ce filon ar putea să evolueze politicile? E clar, trebuie să-i atragem pe tineri. Cum să procedăm? Eu cred, noi credem că atragerea, implicarea tinerilor în uh, agricultură poate crea acel uh, bazin de tineri agricultori care pot uh, apoi prelua activitatea și care pot să-și desfășoare activitatea antreprenorială. Stimulente, nenumărate stimulente fiscale, administrative și așa mai departe. Un alt instrument de luat în calcul e cel al sprijinului, al însoțirii după ce și-a demarat activitatea tânărul agricultor. Cred că această idee care deja se regăsește în uh, primul pilon al PAC ar putea fi extins. Să încurajăm de asemenea procesele de integrare în, uh, a tinerilor agricultori prin cooperare, participarea la unor proiecte de filieră, pentru că în acest fel primesc ajutor din partea altora, învață practic în ce anume constă profesia de fermier și reușesc să atingă o, o viabilitate comercială a activităților uh, Firește, învățământul, formarea și așa mai departe joacă de asemenea un rol foarte important. Mulțumesc! Mulțumesc! Știu că este dificil să vă scurtați uh, discursul în momentul în care ajungeți la etapa de concluzii. Poate că pe viitor ar trebui să începem cu concluziile și apoi să se prezinte restul. Poate că ar fi o formulă interesantă să procedăm. În orice caz, în cele ce urmează îi dau cuvântul domnului Guillaume Cross de la Comitetul Regiunilor. Domnul este de asemenea vicepreședintele regiunii, Consiliului Regional al regiunii Occitania din Franța. Este de asemenea raportor pentru avizul uh, Comitetului Regiunilor, în care se vorbește despre politica agricolă comună după 2020. Noi colaborăm strâns cu Comitetul Regiunilor și recent am avut uh, oportunitatea de a fi prezent atât la uh, plenara Comitetului Regiunilor, cât și la comitetul, Comisia Separată Specializată din care face parte domnul Cross. Eu consider că regiunile au un cuvânt important de spus în ceea ce privește dezvoltarea regiunilor rurale și în ceea ce privește politica agricolă. Cu toate că competențele lor în domeniul agriculturii sunt mai mici. Ne bucură foarte mult că sunteți aici, vă dau cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Sunt și eu de acord cu faptul că, într-adevăr, trebuie să colaborăm cât mai bine Comitetul Regiunilor cu Parlamentul European. Faptul că m-ați invitat aici azi este un bun exemplu al acestei colaborări. Sper că vom putea avea și alte oportunități pe viitor ca să facem schimb de opinii, mai ales când vine vorba de redactarea vizului pe care l-ați menționat adineaori, În pregătirea raportului respectiv, m-am întâlnit de mai multe ori cu colaboratori din această comisie. Nu am să insist asupra întregului raport, pentru că acolo se vorbe despre PAC după 2020 în general, dar am să vorbesc despre reînnoirea exploatațiilor, despre tinerii fermieri, reînnoirea generațională. Am să mă refer totuși în linii mari și la raportul meu pentru că PAC în uh, genere este strâns legată de toate aceste aspecte. S-a spus în repetate rânduri că meseria de agricultor nu este foarte atrăgătoare. Iar acest lucru înrăutățește piramida vârstei, care la ora actuală este foarte mm, defavorabilă renoirii exploatațiilor. În Europa, așadar, avem o situație foarte dificilă și cred că se înrăutățește. Comitetul Regiunilor consideră că această lipsă a prezenței tinerilor agricultori reprezintă o veritabilă amenințare pentru păstrarea agriculturii, păstrarea sănătății sectorului agricol, dar de asemenea reprezintă amenințare și pentru familii și pentru nivelul european. Comitetul Regiunilor consideră așadar că este esențial să se pună în aplicare măsuri de sprijin pentru intrarea tinerilor agricultori în acest sector. Raportul meu spune acest lucru foarte clar. Noi considerăm că trebuie să abordăm problema de la rădăcină. Trebuie să facem în așa fel încât această meserie să fie cât mai atrăgătoare. Totuși, constatăm că de multe ori agricultorii sunt obligați să își vândă produsele la un preț mai mic decât prețul de producție și astfel ajungem la o spirală în scădere. Nu ne putem baza o economie agricolă sănătoasă pe vânzarea la în pierdere și cu atât mai puțin nu putem atrage tinerii să, se, să intre în acest sector în atare condiții. Atâta vreme cât uh, venitul agricol va depinde de plăți, care sunt uh, în pericol la fiecare reformă a PAC, în loc de prețul produselor, Uniunea Europeană va continua să își um, să constate un exod al uh, agricultorilor din zonele rurale. Comitetul Regiunilor recomandă așadar Uniunea Europeană să își reglementeze piețele agricole în așa fel încât să stabilizeze prețurile agricole la niveluri satisfăcătoare. Suntem convinși de faptul că este mai bine să prevenim o problemă decât să o tratăm. Și dacă prevenim problema, costurile vor fi mai mici. Exemplul din Statele Unite ne arată că soluțiile cu asigurări, la care ne gândim și în Europa, ar fi foarte costisitoare și ar, ben, ar fi beneficiare, ar fi eh, benefice mai degrabă firmelor de asigurări decât agricultorilor. Deci vă rog să priviți cu atenție exemplul din SUA, pentru că exemplul acesta este îngrozitor, ea a îmbogățit pe asigurătorii americani, iar beneficiile pentru agricultori americani sunt minuscule. PAC uh, actuală nu este singura problemă cu care ne confruntăm. Dacă vrem uh, prețuri agricole juste și stabile pentru ferme numeroase și cu o dimensiune mai aproape de om, trebuie să ne concentrăm și pe faptul că Uniunea Europeană este primul uh, importator și exportator mondial de produse alimentare și un... Comitetul Regiunilor cere Uniunii Europene să își folosească acest rol să încurajeze relațiile comerciale mai juste și mai solidare. De asemenea, problema fondului funciar în domeniul agricol este foarte mare plățile directe pe hectar, neplafonate, din 1992 au contribuit foarte mult la concentrarea terenurilor în exploatații agricole din ce în ce mai mari și din ce în ce mai dificil să de transmis mai departe. Nu ar fi oare necesar pentru a favoriza intra, noi intrați și angajarea în acest sector să se treacă de la un sprijin pe hectar la un sprijin pe activitate? Avizul Comitetului Regiunilor merge în această direcție cu sugestiile sale. Plățile directe apoi, de asemenea, au uh, crescut prețul terenului și de multe ori aici este loc de speculă. Săptămâna trecută, un fond uh, chinezesc a venit să, cumpăr, să cumpere 900 de hectare în Franța și nu era tocmai ca să îi dedice tinerilor agricultori. Așadar, nu ar fi oare util pentru uh, am îmbunătățit situația să reglementăm uh, fondul funciar agricol în statele membre, în așa fel încât să evităm specula. Comitetul Regiunilor afirmă că statele membre și regiunile ar trebui să obțină mai multe puteri pentru a legifera cu privire la terenurile agricole și să fixeze restricții în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește lupta împotriva acapărării teritoriilor în Europa și să lupte mai bine împotriva fenomenului concentrării. După cum spuneam, toate aceste fenomene limitează posibilitatea tinerilor agric- agricultori de a intra în uh, sector. De asemenea, cerem o evaluare a efectelor directe și indirecte a PAC în ceea ce privește concentrarea fondului funciar și acapararea terenurilor în Europa. Apoi, în anumite state membre se întâlnesc anumite probleme cu fondurile publice de la generație la generație. Este o mare risipă și cred că ar trebui să ne concentrăm și asupra problemei transmisiei exploatațiilor agricole de la o generație la alta. Mă bucură că în regulamentul Omnibus se stipulează un plafon pentru acordarea primelor PAC tinerilor agricultori. Și comitetul nostru este de aceeași opinie. Totuși, după cum a spus și reprezentantul Curții de Conturi, sprijinul actual al PAC, pe care îl acordă tinerilor, tinerilor agricultori, este de mult prea multe ori prost definit, nu există descrieri ale rezultatului sau ale impactului scontat, așadar ar trebui să ne concentrăm pe o agricultură durabilă și solidară, nu pe concentrarea exploatațiilor. Nu ar trebui să favorizăm dezvoltarea modelelor de producție care nu corespund așteptărilor consumatorilor și în care externalitățile negative sunt uh, în cârca contribuabililor și a generațiilor viitoare. Pe lângă PAC, toate celelalte politici uh, europene ar trebui să contribuie la reînnoirea generațiilor în sectorul agricol. Activitatea foarte slabă în zonele rurale ne arată că nu sunt servicii educati- de, educaționale, culturale, sociale și de sănătate suficiente și toate acest lucru reprezintă piedici în calea instalării tinerilor agricultori în zonele rurale. Noi dorim să se țină seama mai bine de toate aceste nevoi ale zonelor rurale și să se acorde sprijin financiar, financiar UE dezvoltării rurale. Comitetul Regiunilor insistă în avizul său asupra mizei foarte mari pe care reprezintă dezvoltarea teritoriilor uh, rurale. Dar acest lucru nu se poate face dacă nu stopăm hemoragia actuală a activelor agricole. Și pentru că mi-am des- des- depășit timpul de vorbire, aș dori să închei spunând că aștept să văd care sunt comentariile și observațiile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Întrebări din partea deputaților. domnule Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu atenție cele trei uh, prezentări. Le mulțumesc tuturor vorbitorilor. Sunt de acord cu mare parte dintre aspectele prezentate de, cel, de domnul de la Comitetul Regi- Regiunilor. Tot ce a spus legat de piață, de fondul funciar, de instrumentele folosite, tot ceea ce privește chestiunile de solidaritate, plăți directe, foarte multe dintre aspectele menționate de dumneavoastră mi se par de bun simț și noi vom ține seama de ele în uh, momentul în care lucrăm la reforma viitoare a PAC. Mă bucur de asemenea că s-a spus că e nevoie de ajutoare pentru instalare, dar ele nu sunt suficiente. Știm că avem uh, Fondul Social European, FEDER, FADR, avem toate aceste instrumente. Avem nevoie de o logică mai care să se concentreze mai mult pe, un, pe sistem în totalitatea sa. Toate aceste fonduri se concentrează pe domenii mai specifice. Există o oarecare eterogeneitate așadar, dar lumea este mai complexă de atât, este un sistem mult mai complex. Aici în Parlament, unde reprezentăm toate 500 de milioane de cetățeni, trebuie să înțelegem că toate aceste întrebări sunt reale, sunt foarte adevărate. Trebuie să avem o abordare mai sistemică pentru că lumea merge înainte și noi trebuie să ținem pasul. Apoi, în ceea ce privește discursul doamnei Bowers, sunt de acord. Problema generațională este evidentă. Raportul um, Curții de Conturi ne arată că măsurile actuale sunt ineficiente față de obiectivul scontat. Și eu, în încheiere, aș dori să revin asupra uh, discursului domnului Wojciechowski de la Curtea de Conturi, pentru că dumnealui s-a referit la sinteză. Noi aici, ca politicieni, trebuie să ne gândim dacă dispariția agricultorilor este inevitabilă. Trebuie să ne gândim la ce model agricol, dor, înspre ce model agricol dorim să ne îndreptăm. La ora actuală există două mari modele modelul în care avem mare agricultură, totul modificat genetic și așa mai departe, sau dorim să avem uh, celălalt model și atunci dorim să avem un model în care ne concentrăm pe sănătate, pe alimentație sănătoasă, care respectă mediul înconjurător, Dorim ca agricultura să aibă o legătură mult mai strânsă cu ocuparea forței de muncă în teritoriu. Iată foarte multe puncte pe care ne putem uh, concentra și noi ca politicieni trebuie să ne gândim la ceea ce vom face în următorii ani. Europa nu trebuie să gândească neapărat să hrănească toate cele 9 miliarde de oameni care vor fi în, în viitor pe pământ, ci trebuie să se gândească la menținerea Um, specificului a uh, sistemului său agricol, făcând față în același timp concurenților din Noua Zeelandă și mai departe. Mulțumesc. Domnule Andrei, nu ați participat la um, discuția anterioară, de aceea v-am lăsat să vorbiți mai mult. Acum are cuvântul Nășar. Eh, Mulțumesc foarte mult. În primul rând, eh, Mă bucur că am putut să ascultăm uh, experiența unei uh, femei. Uh, vreau să vă spun că trebuie să luăm o decizie rapid. Vrem agricultură industrială, unde se vor cumpăra terenuri cu nemiluita și va, se va face speculă. În Germania se întâmplă asta. În Franța și în Olanda. Sau Sau dorim uh, ferme de familie? Îl întreb pe reprezentantul Comitetului Regiunilor. Dacă ne uităm uh, la um, coeziunea socială, la fermele de familie, la IMM-uri, turism, uh, recreere, economie circulară, vedem câte posibilități sunt în economia circulară și La Envy discutăm despre alte surse de finanțare. Și cred că a venit vremea să, să iau o hotărâre. Ce dorim? Fiindcă când mă uit ce se întâmplă, eu având atâta experiență în politică, îmi dau seama că până la urmă te, toate terenurile vor fi în mâna marilor corporații. Uh, eu uh, sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră și cu ce au spus colegii mei. Trebuie să, să alegem ce vrem și să vedem uh, câte ce parte a fond, um, cât asta din fonduri ajung într-adevăr în, la adevărați agricultori și dacă nu cumva se strecoară fonduri către marile corporații. Mulțumesc. Uh, da, Uh, în curând uh, va trebui să terminăm, deci uh, vă rog, haideți să ne grăbim. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, uh, doar mă preocupă foarte mult problema legată de concentrarea terenurilor. Uh, mă bucur foarte mult că și dumneavoastră ați constatat acest lucru. Vreau să vă atrag atenția însă asupra, acestui, asupra dimensiunii acestui fenomen, pe care cred că totuși nu se cunoaște suficient de bine. În România, în momentul de față, peste 45% din suprafața agricolă a țării noastre se află în mâinile unor uh, structuri care sunt din afara, din afara țării. Mai mult, aceste suprafețe de teren se află în mâinile unor firme care nici măcar nu, sunt, nu aparțin unor state membre ale Uniunii Europene. Deci fondurile europene pe care noi le dăm pentru dezvoltarea agriculturii se duc în Liban, în Libia, în Siria și așa mai departe. Ori eu cred că această chestiune trebuie să cunoască o abordare extrem de, de, de aplicată și trebuie să găsim un... Uh, ghid, dacă vreți, de, mă rog, de bune practici sau uh, la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii uh, Europene pentru a preveni această concentrare a terenurilor și, într-adevăr, uh, să vedem care este direcția pe care, mă rog, uh, o luăm eu sunt de părere că pot să coexiste și fermele mari și fermele de familie. Trebuie să fie un echilibru între aceste ferme, între aceste ferme pentru că sunt zone care nu se pretează să faci o fermă mare, sunt zone care se pretează pentru ferme mici, dar această chestiune a acapărării terenurilor trebuie să o aveți în vedere pentru că altfel s-ar putea să fie prea târziu uh, în viitorul nu foarte îndepărtat. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Agnew, M-a interesat foarte mult experiența primului vorbitor uh, tânăra olandeză în ceea ce privește uh, ferma și modul în care a crescut. Asta se întâmplă dacă nu, nu sunt um, multe rude care uh, vor uh, să punem mâna pe fermă. Ce s-a întâmplat cu ceilalți frați și surori la moștenire? Au fost, uh, au fost plătiți, au primit niște bani ca să nu aibă drepturi. Dacă ești uh, copil uh, singur la părinți, da, nicio, nicio problemă, toate bune și frumoase. Am observat că porcii e, joacă un rol foarte important în e, ferma dumneavoastră și nu avem sprijin PAC pentru porci și ați reușit să vă extindeți ferma Uh, chiar în ciuda acestui lucru. Ce vreau să vă întreb eu este următorul lucru. Dacă ar exista o plafonare a asistenței care ar fi sub uh, suprafața de hectare, asta ar fi o descurajare în ceea ce privește extinderea pentru dumneavoastră și dacă s-ar face acest lucru pentru a le permite tinerilor să pătrundă în sectorul agricol, s-ar schimba atitudinea noastră și Comitetului Regiunilor acum. Ați eh, vorbit despre uh, agricultură ca o profesie, ca o meserie. Nu este o meserie, este, este mai degrabă un meșteșug și mă... Uh, și mi se pare că un fel, <laughs> asta este o problemă, ca și cum fermierii devin funcționari. Acum vorbesc pentru guvern, vorbim de, uh, ca și cum lucrați pentru guvern, vorbim despre politici de uh, preț și așa mai departe. Văd că președintele mă amenință cu ciocănelul și nu vreau să-l supăr. Mulțumesc, doamna Oibuș. Mulțumesc foarte mult. Am auzit astăzi uh, foarte mult despre probleme de accesul, lipsa accesului la teren, la finanțare, imposibilitatea de a pătrunde pe piețe bune, zone rurale care se golesc, infrastructură care lipsește sau e proastă. Totul însă ține de politica pe care uh, am purtat-o până acum, care a mizat pe industrializare și raționalizare, iar acum tinerii, cei care, trebuie, care vor să pătrundă în agricultură, sunt cei care plătesc. Care este modelul agricol pe care îl dorim pentru viitor? Și tocmai despre asta trebuie să discutăm. A, asta trebuie să decidem. Odată ce ne-am decis, trebuie să îndreptăm fondurile acolo. Putem discuta, pe de-o parte, de agricultura de familie, însă au de profitat marile concerne. Însă același lucru s-a întâmplat și în trecut și așa stau lucrurile acum. Tinerii au propriile lor idee, idei. Știu, văd care sunt provocările. Mediul, schimbările climatice, bunăstarea animalelor, toate dezbaterile pe care le-am portat deja. Avem obiectivele de dezvoltare durabilă pe care dorim să le respectăm. Este nevoie de diversitate în exploatările agricole, pe uh, teren, în producție, iar durabilitatea, sustenabilitatea sunt cuvintele cheie pentru viitor, nu intensificarea. Sunt uh, convinsă că tot mai mulți tineri ar dori să uh, pătrundă în agricultură, iată de ce trebuie să creăm condițiile oportune pentru ei. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru doamna Bowers, care ne-a făcut o prezentare excelentă. Doamna Bowers, dumneavoastră cereați o definiție clară a agricultorilor activi. Sunteți cam singura care dorește așa ceva, fiindcă Comisia și Consiliul vor să elimine această definiție, fiindcă spunând că se simplifică lucrurile, fiindcă e foarte costisitor să verifici dacă definiția se aplică. Deci cum puteți să avem o definiție bine puse la punct și în același timp să nu există birocrație excesivă. Ce pot face statele membre pentru a menține acest concept? Vă mulțumesc. Domnul Bogovici. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord că fermele familiale sunt uh, foarte importante pentru viitorul nostru din punct de vedere social și economic. Va trebui să ajungem la un acord, să hotărâm cât de mare poate să fie o fermă familială. Sigur, dimensiunea va, va, va fi diferită de la un stat membru la altul, dar asta trebuie să facem noi. Și sunt de acord aici cu reprezentantul uh, Comitetului Regiunilor, care a sugerat să, să hotărâm uh, care va fi numărul de angajați. 3, 4 sau mai mare. Și în egală măsură trebuie îmbinate mai multe politici. În cadrul Uniunii Europene avem uh, politici regionale, agricole, digitale, care sunt combinate și la nivel național. Avem politici sociale, politici de sănătate, de digitalizare, centralizarea locurilor de muncă și așa mai departe. Statele naționale sunt uh, întotdeauna constrânse să reducă cheltuielile pentru sectorul public, să reducă numărul de locuri de muncă din uh, afara orașelor. Trebuie să ne coordonăm politicile intersectorial și să încurajăm uh, dezvoltarea rurală. Agricultura va rămâne întotdeauna o activitate extrem de importantă. Dar trebuie să ne evaluăm politicile la nivel uh, orizontal și vertical și să le îmbunătățim și armonizăm în egală măsură. Mulțumesc. Ok, zgoda, ale jeszcze Mulțumesc, sunt de acord. Dar să nu uităm uh, de concurență, concurență externă, cu țărtețe, comerț, toate aceste lucruri trebuie avute în vedere și este uh, greu să menținem pe picioare uh, fermele familiale. Domnul McGuinness. Thank you very... Mulțumesc. Vreau să-i spun uh, tinerei uh, agricultoare, e interesant că cu șapte hectare a reușit să supraviețuiască bunic, bunicul și acum tu ai uh, 120 de hectare, nu știu dacă este viabil sau dacă și tu trebuie să te extinzi. Uh, într-adevăr, se merge către o consolidare a terenului, dat fiind presiunea asupra venitului agricol. Și în al doilea rând, uh, Trebuie să discutăm despre fermierul activ, fiindcă în momentul în care vorbeam despre reforma PAC eram de părere că banii ar trebui să ajungă la fermierii activi, dar asta s-a atenuat cumva, după cum văd eu, în propunerea Omnibus, iar în al treilea rând, în ceea ce privește uh, felul de agricultură pe care ne-o dorim uh, în Parlamentul European noi doream ca plafonarea să, fie, să, inter, să fie folosită la un nivel mai redus și asta se va întâmpla la a doua reformă pentru a nu ajunge banii la agricultura industrială despre care s-a vorbit deja și este important de știut că sectoarele care nu sunt acoperite de PAC, de uh, păsări și de porc, sunt uh, foarte sunt semnificative. Deci PAC-ul are un impact și asupra altor sectoare, menținând uh, la linia de plutire ferme. Dar ce se va întâmpla uh, pe viitor nu este foarte limpede. Domnul Flanagan. Un minut. Mulțumesc uh, foarte mult, avem prezentări foarte interesante. comisia noastră se spune foarte adesea că suntem pentru uh, ferma de familie și colegul meu, Bogovici, a spus că suntem cu toții pentru ferma de familie. Cred că, uh, da, asta spunem aici, dar politicile interne, naționale, nu oglindesc tot timpul acest lucru. S-ar putea spune în țara mea că uh, Uh, uh, numărul de fermieri care de, de, de a, um, exploatații mari care primesc banii care trebuie să ajungă la ferme mici uh, nu demonstrează că vorbele noastre sunt sprijinite de fapte. Mulțumesc. Acum dau cuvântul vorbitorilor noștri, fiecare câte două minute. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră și pentru comentariile dumneavoastră. Am prilejul acum de a manifesta recunoștința în ceea ce privește faptul că pot să vă vorbesc dumneavoastră aici, pot să stau de vorbă cu membrii ai Comisiei Agri care doresc să discute deschis aceste subiecte foarte importante. Mi s-a adresat întrebarea dacă sunt că um, copil uh, singur la părinții și tatăl meu la fel. Nu, nici eu, nici tata. Uh, nu am fost copii singuri la părinți și asta um, este grăitor pentru uh, fermele de familie. Asta este o, o răsplată pe care o primești în urma unor discuții lungi cu rudele, dar nu este ușor să nu fii singur la părinți și să vrei să moștenești tu firma. Da, și uneori se, trebuie să plătești partea acelorlalți din moștenire. În ceea ce privește porcii, uh, despre, despre care, subiect despre care s-a vorbit uh, în repetate rânduri aici mă bucur foarte mult că uh, am o fermă mixtă și că pot să lucrez pe o fermă mixtă. Asta face ferma mea mai durabilă, fiindcă uh, și în același timp înseamnă că, pe de o parte, cu terenul arabil putem să uh, Ah, folosim uh, pacul și pe, pe cealaltă parte creștea de porci nu folosim pacul. Pentru mine acest sistem este unul durabil. Nu zic neapărat că toți fermierii tineri ar trebui să lucreze pe ferme mixte, dar eu una sunt mulțumită și așa voi face și mai departe. Și când vine vorba de nevoile mele, când voi prelua firma, eu sunt uh, unul dintre mulții fermieri tineri care au nevoie de sprijinul de investiții, de sprijin financiar în momentul în care uh, preiau controlul, au nevoie de sprijin pentru gestionarea riscului, informare de piață, fiindcă noi suntem cei care care suntem acum antreprenori într-o lume, în lume în schimbare uh, rapidă. Trebuie să facem față schimbărilor climatice, uh, obiectivelor de durabilitate. Noi suntem cei care vor trebui să, să activeze în acest domeniu. În ceea ce privește plafonarea bugetului, părerea mea este că dacă banii sunt folosiți mai eficient și dacă m-ar ajuta, eu nu m-aș ocupa, m-aș um, opune. Așa cum v-am spus, pentru mine definiția fermierului activ este foarte importantă pentru a ne asigura că plățile directe sunt mai bine țintite. Uh, pentru ca cei care au nevoie de bani cel mai mult, cei care au ferme fa familiale, să poată primi acești bani. Fiindcă casa ne dorim, o agricultură diversă, un PAC care să funcționeze eficient și în momentul în care se dorește simplificarea PAC-ului prin digitalizare, cred că acesta ar fi un, uh, aceasta ar fi o opțiune posibilă în egală măsură. Vă mulțumesc! Mulțumesc! foarte mult. Mulțumesc. În ceea ce privește măsurile, de multe ori nu trebuie să inventăm nimic nou. Instrumentele există, există și la nivel comunitar și la nivel internațional. Efortul însă e ca aceste măsuri să poată fi folosite în totalitatea lor să schimbăm abordările folosite până acum, abordările statelor membre, pentru că e de multe ori foarte greu să aplicăm toate măsurile în care se declină politica de dezvoltare rurală, în ceea ce privește și constrângerile impuse statelor membre. Instrumentele se pot adapta la nevoile statelor membre, treptat, există uh, la ora actuală o problemă reală a concentrării pământurilor. În același timp, e adevărat, în Europa de Sud, în țara mea, constatăm problema contrară, de altfel, fragmentarea treptată a parcelelor din chestiuni uh, de moșteniri, dar și uh, în ceea ce privește aspecte culturale. În Italia există o nevoie de a crea întreprinderi, exploatații mai mari care să poată concura pe piață. Trebuie să abordăm practic politicile corecte. Instrumentele trebuie adaptate la fiecare stat membru, mai degrabă chiar la fiecare regiune. Un alt lucru pe care doream să ascolt în evidență se referă la faptul că ne confruntăm într-adevăr cu concurență externă. Însă e adevărat că nu ne putem permite astăzi să renunțăm la modelul nostru european de agricultură, sustenabilitate, cu valoare adăugată, bineînțeles că vindem și pe alte piețe. Mulțumesc! Comitetul regiunilor. Acum reprezentantul Comitetului Regiunilor. Mulțumesc uh, foarte mult pentru această dezbatere extraordinară. Am, uh, bineînțeles, luat în vedere observațiile făcute și vreau să insist asupra câtorva aspecte. În primul rând, instalarea nu înseamnă doar atractivitatea pe care o are meseria de agricultor, înseamnă și uh, toate elementele corelate, dinamica mediului rural. S-a vorbit despre acest lucru în câteva rânduri, dar este foarte important, trebuie să existe servicii publice și aici intrăm într-o discuție mai amplă. Uh, și știm că um, tot ce se întâmplă aici duce la un sentiment de, de lăsare și uh, duce la părăsirea mediului rural, iar Aici cred că asta este un punct central foarte important și când vorbim de PAC nu, putem, nu putem să vorbim numai de meseria de agricultor. Nu spun că se face asta aici, bineînțeles. Apoi, um, poate n-am spus eu destul de clar, dar uh, ce ne dorim noi și dumneavoastră la fel este să avem o agendă rurală. Ca o agendă urbană să avem și o agendă rurală. Trebuie să ne dăm seama că pacul este politica cea mai, poate cea mai europeană, să zicem, uh, și cu un buget deloc neglijabil. Și trebuie să avem o agendă rurală. mai ales că în comunicarea comisiei uh, care va fi publicată în curând nu uh, se menționează ca atare, deci trebuie deci să insistăm noi asupra acestui lucru și Parlamentul la fel în ceea ce concentrarea terenurilor. Da, aici până la urmă e o chestiune de alegere, o alegere foarte clară. Toată lumea a spus că trebuie să facem o alegere. Ce fel de agricultură vrem, ce fel de model agricol ne dorim, modelul alimentar aș fi vrut eu ca să se numească politica agricolă și alimentară comună, mă rog, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Este foarte important, totuși, ca în comunicarea comisiei să se preia această noțiune a aspectului alimentar extrem de important și spuneam, bineînțeles, că se pune și problema uh, reglementărilor uh, privind uh, comerțul internațional, fiindcă dacă nu suntem mai fermi aici și nu se reglementează lucrurile, lucrurile cum trebuie, degeaba facem ce facem, o să ne confruntăm în continuare cu o situație în care exploatațiile vor deveni din ce în ce mai mari, prețurile din ce în ce mai mici și așa mai departe. Și imediat termin. Ce o să facem cu pacul ține și de ce ne dorim noi pentru Europa. Eu cred cu tărie în acest lucru și cred într-adevăr că trebuie să ne îndreptăm către o politică agricolă comună solidară care să permită supraviețuirea tinerilor agricultori. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mă bucur foarte mult că reprezentantul Comitetului Regiunilor a vorbit despre agenda rurală. Și acum un minut pentru oaspetele nostru din Slovenia. Mulțumesc foarte mult, uh, o să fiu foarte succint și eu m-am concentrat pe definiția fermierului activ în prezentarea mea și părerea mea este că dacă definim um, ce înseamnă un fermier activ, atunci va exista mai multă încredere în faptul că beneficiarii finali ai acestor bani vor fi persoanele care uh, produc alimente și uh, pun alimentele pe piață. Deci definiția este foarte importantă. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mă uit acum la director, la domnul director Hainutis. Vreți să spuneți câteva cuvinte, domnule director? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru ocazia de a lua cuvântul și pentru a ne prezenta uh, poziția pe scurt, bineînțeles, uh, vreau să încep cu un lucru pe care l-am spus în nenumărate rânduri și pe care l-a spus uh, comisarul în nenumărate rânduri, și anume importanța pe care o are renoirea generațională. Iar renoirea generațională nu înseamnă doar mai mulți fermieri tineri în agricultură, înseamnă și capitalul fizic și uh, competențele și cunoașterea din acest sector. Este și aici trebuie să vedem ce poate face Uniunea Europeană, ce pot face statele membre și ce pot face fermierii. Iar asta va fi miezul discuțiilor pe care le vom avea privind viitorul PAC. Iar în timpul scurt pe care l-am la dispoziție, nu doresc să discut toate aspectele, ci doar să uh, mă um, plec asupra unora dintre ele. Uh, tânăra uh, fermieră ne-a făcut o prezentare foarte interesantă. Uh, fiindcă se uh, degajă un lucru implicit din ce a spus, și anume că prin toate aceste transformări structurale ale agriculturii, numărul de fermieri a scăzut, dimensiunea fermelor a crescut, dar terenul uh, disponibil pentru agricultură a scăzut, a scăzut și el, nu mult, dar asta este o problemă și o constrângere reală. Și este important să luăm în, să avem în vedere toate aceste lucruri. Și asta din uh, afară spunând, nu sunt tânăr fermier, dar vreau să spun că alegerea de a rămâne sau nu în sectorul agricol începe cu uh, educația și, uh, și cu, de fapt, începe cu anumite lucruri concrete. Există teren agricol, există competențe și exemplul acesta ne arată foarte clar. Dar apoi să mai pun și alte întrebări pe care, de care nu trebuie să uităm. Care sunt perspectivele pe termen lung? nu perspectivele sectorului, ci ale economiei înainte de toate și ale uh, sectorului și ale regiunii. Apoi, trebuie să ținem cont de un lucru. Care sunt uh, costurile de oportunitate ale terenurilor și al forței de muncă? Iar aici trebuie să facem o distinție în, între ce putem să facem cu această politică și ce nu. Uh, Într-adevăr, avem plăți directe, sistemul de plăți directe, care joacă un uh, rol din ce în ce mai mare de plasă de siguranță pentru venitul, teren, pentru venitul agricultorilor. Și cu cât sunt legate mai mult de niște criterii obiective, costul de oportunitate, costul terenului și costul forței de muncă, ceea ce diferă nu numai între statele membre, ci într-un stat membru între regiuni, cu atât mai bine se va oglindi ce dorim noi să sprijinim. Iar uh, sistemul pentru fermierii tineri reprezintă doar o parte mică a acestui sistem mai amplu și nu trebuie să fie judecat pe baza un, unor miracole pe care le-ar putea crea, ci este doar un element uh, însoțitor, o plată complementară. Dar ce este important să nu uităm ce nu face parte din politica agricolă comună? În primul rând, fiscalitatea și, într-o mare măsură, asta uh, stabilește și care sunt uh, ocaziile de a intra sau a ieși din sector. Succesiunea, iarăși, competențe naționale. Și aici legislația diferă de la un stat membru la altul. Apoi, piața terenurilor. Cum am spus, 50% din terenuri sunt uh, date în arendă în Uniunea Europeană. Dar această medie este între 15 și 80%. Iar uh, asta înseamnă că situația este foarte diferită de la un stat membru la altul și apoi infrastructura generală existentă. În momentul în care se enumeră aceste lucruri, trebuie să facem o demarcație între problemele reale și uh, alte chestiuni care uh, apar și în alte părți ale lumii, indiferent ca o politică agricolă comună sau nu. Acum doi ani, am uh, făcut uh, asta pe lângă Expo Milan, am făcut un atelier privind tinerii fermieri și am invitat 100 de tineri fermieri și i-am, uh, i-am împărțit la 10 mese la un moment dat și i-am rugat să identifice prin discuție principalele trei priorități pe care le consideră probleme ce trebuie rezolvate. La una dintre cele 10 mese, volatilitatea prețurilor a fost al treilea punct, numai la una. Iar la toate cele 10 mese, principalele două chestiuni erau accesul la teren și accesul la credit. Eu uh, am fost surprins să constat în uh, raportul Curții de Conturi că se face o legătură între uh, starea de fapt și politici. Peste tot în lume, numărul fermierilor scade. Am vorbit despre asta, nu o să mai intrăm în detalii. Peste tot în lume se întâmplă asta. Asta nu este problema. Problema este dacă politica slăbește, încetinește sau accelerează acest proces sau vom avea peste câteva săptămâni un studiu al Băncii Mondiale care arată că PAC-ul joacă un rol foarte important în încetinirea acestui proiect și ajută la reducerea sărăciei în zonele rurale. Uh, și se pune întrebarea dacă uh, uh, locurile de muncă care se pierd în sectorul primar sunt înlocuite de uh, locuri de muncă mai bune, cu salarii mai mari, în zone rurale sau în alte părți ale economiei. Asta este întrebarea care se pune în ceea ce privește dezvoltarea. Apoi, avem o problemă de piramide populației peste tot în lumea dezvoltată. Nu este doar problema tinerilor fermieri, este problema tinerilor în general. Și există tendințe pe termen lung care afectează dimensiunea femeii. Dar nu este o relație directă în ceea ce privește dimensiunea, dacă fermele mici sau mari sunt bune sau proaste pentru economie sau uh, uh, mediul înconjurător. La atelierul de la Expo Milan am văzut că putem avea uh, ferme uh, mari uh, care sunt prietenoase cu mediul înconjurător și în ceea ce privește fermele organice, de pildă, biologice, cele mari sunt cele mai eficiente, nu cele mici. Și de ce spun asta? Fiindcă s-a spus uh, la un moment dat, s-a vorbit la un moment dat despre instrumente. Ce, fac, ce facem cu aceste instrumente? Nu, nu putem, dacă nu putem atinge toate obiectivele, nu mai semăna anii 50 unde ne închipuiam că avem un instrument pe un obiectiv. Trăim într-o lume care este complexă și multifuncțională, iar în această lume trebuie să identificăm, în primul rând, care este obiectivul pe care vrem să-l atingem. Și, în al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că instrumentele pe care le avem la dispoziție, care uh, sunt toate uh, la atitudinea statelor membre, sunt folosite astfel încât să ducă la atingerea acestor obiective. și că mai mulți și pentru a atrage mai mulți tineri în acest sector, trebuie să avem o idee foarte clară cum vrem să se întâmple acest lucru. Dacă vrem să avem mai mulți fermieri sau mai puțini fermieri ca în procent din, pop- din populația activă și să nu dăm impresia greșită că pe, pe viitor vom avea mai mulți fermieri decât avem la ora actuală, mesajul pe care trebuie să-l transmitem este că uh, Trebuie să avem fermieri peste tot, în toate teritoriile, trebuie să avem zone rurale care să genereze mai multe locuri de muncă, multe uh, cu o legătură foarte strânsă de uh, lanțul alimentar și cu sectorul și cu schimbările din uh, sectorul privat, cu competențe mult mai mari și care să pună accent, mare accent pe durabilitate, indiferent că vorbim despre mediul înconjurător, clim, climă sau de durabilitatea socială a zonelor rurale. Și pentru a deci pentru a obține asta trebuie să combinăm toate măsurile pe care le avem la dispoziție. Și încă un lucru, prețurile la teren. Există o comunicare care identifică măsurile pe care le pot la statele membre și ce nu trebuie să facă, dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Odată cu extinderea, am primit foarte multe state membre noi, bineînțeles, și știam că multe dintre ele nu au niciun fel de sprijin indiferent că e vorba de sprijinul pentru venit direct, uh, asistența pentru prețuri, uh, acest lucru, indiferent despre ce era vorba, va afecta prețul la teren. Dar pe nicăieri nu se face o legătură directă între situația uh, sprijinilor din statele membre și uh, concentrarea uh, terenurilor. Și nu se face asta de ce? Pentru că există cazul unui stat membru care uh, a uh, egalizat toate plățile și apoi s-au existat uh, schimbări la nivel regional. În alte țări, în Olanda de pildă, presiunea asupra prețurilor nu vine de la asistență, ci de la problemele care există și presiunile care există din multe alte motive. Și ce vreau să spun aici? Uh, Anume, nu ar trebui să să, să anticipăm noi rezultatul analizei și să ne aplecăm asupra uh, datelor care sunt mult mai complexe decât uh, am discutat noi până acum. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru această prezentare, domnule director, și așa se concluzionează foarte bine discuția noastră, vreau să vă atrag atenția asupra a trei elemente. În primul rând, aceste prezentări de astăzi vor fi probabil foarte utile pentru raportul nostru, domnul Caputo. În al doilea rând, vreau să rugăm Comisia Europeană să-și prezinte, să prezinte uh, impresiile domnului comisar Hogan. Poate îi va fi util înainte de prezentarea de miercuri. Fiindcă vorbim despre viitorul tinerilor aici. Și încă o sugestie foarte bună, făcută de domnul Wojciechowski. Ar trebui să analizăm acest subiect, gândindu-ne în principal la tineri, dar nu dintr-o perspectivă de 5-7 ani, ci având o perspectivă de um, viitor mult mai amplă, 2040-2050. Ce vrem să rezolvăm și cum putem să coordonăm asta cu celelalte măsuri, inclusiv globalizarea și relațiile comerciale. Mulțumesc foarte mult pentru aceste discuții, pentru aceste uh, prezentări, mulțumesc tuturor, tuturor oaspeților noștri. Cred că tinerii fermieri din Olanda uh, ar trebui să fie foarte mulțumiți de ce au auzit și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezența. Acum trecem mai departe. Președintele Tajani consideră că Parlamentul European ar putea și ar trebui să joace un rol mai important uh, în ceea ce privește summitul UE-Africa, care va avea loc pe 29-30 noiembrie la Abidjan. Iată de ce președintele Tajani a propus ca Parlamentul să uh, facă din săptămâna aceasta săptămâna Africii în uh, cinstea summitului, astfel încât astăzi am dori să ne ocupăm de acest subiect. Avem reprezentanții ai comisii de la DG Agri alături de noi și directorul nostru, mă rog zic directorul nostru, fiindcă de la DG Agri, și este un oaspete frecvent la noi. Avem și un reprezentant al DG DEFCO, doamna Leonarda Miți. DEFCO este Departamentul de Dezvoltare și Cooperare și o să-i rog pe toți să vină aici la prezidiu John Clark și domnul Leonard Mitzi. Bine ați venit, mă bucur că vă aflați alături de noi. Nu știu cine dorește să ia primul cuvântul, hotărâți dumneavoastră. Vă dau cuvântul. Well, thank you, Chairman. I, I seem to be speaking to a virtually empty room, um, but um, I hope that some um, Mulțumesc, domnule președinte. Văd că vorbesc în fața unei săli destul de goale. Sper că vor mai veni și alții dintre colegii dumneavoastră. Vreau să spun că este o dezbatere foarte oportună pentru că săptămâna viitoare are loc summitul Uniunea uh, Europeană a Africa în coasta de Fildeș, unde tema principală este investiția în tineret. După cum știți, în Africa se desfășoară niște schimbări uh, socioeconomice foarte mari. Populația este în creștere masivă, se va dubla până la 2,4 miliarde, dintre care un miliard vor fi clasă de mijloc, conform prognozelor. Și în mare parte aceștia vor fi tineri. 70% din uh, populație va fi rurală și se va ocupa de agricultură. Agricultura la ora actuală contribuie cu o treime la PIB-ul Africii. continentul trebuie să creeze în fiecare an 18 milioane de noi locuri de muncă numai pentru a absorbi această nouă forță de muncă. Sectorul agroalimentar este singurul sector capabil să creeze aceste locuri de muncă, de aceea dezvoltarea agricolă cel mai probabil va fi un pilon central pentru transformarea economică de succes a Africii. Este foarte important ca Africa să dispună de un cadru de politică foarte bun. Africa are foarte mult teritoriu disponibil, este singura zonă din lume care are încă foarte mult teritoriu disponibil pentru agricultură, însă productivitatea este foarte mică. Ei se bazează foarte mult pe exportul de materii prime și în loc de materii prelucrate. Cum putem contribui așadar la dezvoltarea agriculturii, în așa fel încât să ajutăm mai ales pe tinerii agricultori din Africa? În primul și în primul rând ne putem asigura că impactul politicilor noastre de comerciale sprijină dezvoltarea agriculturii în Africa. În ultimii ani, PAC a trecut prin multe reforme importante care au minimizat cantitatea intervențiilor, au uh, uh înlăturat distorsiunile comerciale în ceea ce privește uh, Uh, subvențiile și aproape toate plățile noastre directe sunt decuplate. Apoi avem un uh, regim comercial special în ceea ce privește sectorul agroalimentar vis-a-vis -vis de Africa. Avem um, principiul orice în afară de arme, avem uh, sistemul GSP+, Plus și aproape toate țările din Africa au un acces uh, aproape uh, fără bariere tarifare sau netarifare, la cele 500 de milioane de cetățeni europeni. Pot fi excluse complet de la, din liberalizare anumite sectoare vulnerabile, din industrii incipiente în Africa. Și tinerii fermieri africani sunt într-o poziție mult mai bună pentru a crea locuri de muncă în exportul către Uniunea Europeană și aceste locuri de muncă care lucrează pe export sunt mai bine plătite. Suntem cel mai mare exportator, dar și cel mai mare importator de, de produse agroalimentare. Din țările cele mai puțin dezvoltate, importăm mai mult decât uh, SUA, Rusia, China la oaltă. Iată, deci, această statistică este foarte greitoare. Cum mai încurajăm noi tinerii africani? Tinerii fermieri africani. Încercăm să încurajăm uh, schimbările manufacturiere și cooperarea în acest sector. Până acum câțiva ani, sectorul agroalimentar a fost ignorat de mai mari. Uh, Însă lucrurile stau diferite acum. Multe țări africane recunosc faptul că întregul lanț valoric din acest sector este un mare generator de creștere și de locuri de muncă. Așadar, noi încercăm să obținem politici adecvate la FAO, la G7, G20, în așa fel încât să ne concentrăm mai bine pe Africa. Un interesant PAC este considerat din ce în ce mai mult drept un bun model pentru felul în care uh, să se integreze anumite practici sustenabile în Europa și se menține practica agricolă în zonele rurale. PAC este un punct de pornire fundamental ca model pentru orice țară care dorește să dezvolte sectorul agroalimentar. De asemenea, mai colaborăm cu Africa, mai ales cu Uniunea Africană, pentru a dezvolta capacitatea agricolă a regiunilor africane. Aici se vorba de a găsi metodele prin care agricultura să devină mai atrăgătoare pentru tineri și v-ați concentra pe această temă din aur. Modernizarea agriculturii, utilizarea tehnologiilor informației, mecanizarea, îmbunătățirea soiurilor, ameliorarea soiurilor și varietăților, implicarea mai mare a fermierilor în întregul lanț alimentar și, bineînțeles, tinerii fermieri sunt mult mai uh, dispuși să accepte noi tehnologii. Trebuie ca agricultura în Africa să evolueze de la etapa de subzistență la etapa de mic afacerist sau, de, în cele mai multe cazuri, de mici afaceriste. Agricultorii trebuie să participe mult mai bine la lanțul um, valoric, trebuie să fie încurajat să se organizeze mai bine, să participe mai bine la lanțul agroalimentar. Este o problemă în Europa, dar este o problemă cu atât mai mare în Africa. Trebuie să ieșim din paradigma acum că agricultorii și firmele, de, firmele alimentare sunt de părți opuse ale baricadei, atât în Europa cât și în Africa. Nu, trebuie să ne depărtăm de această paradigmă. Este o problemă crucială dacă abordăm această problemă, ne putem asigura că meseria de agricultor este mai atrăgătoare pentru tinerii fermieri africani. Iată câteva dintre chestiunile centrale pe care ne concentrăm cu Uniunea Africană. Este foarte important să recunoaștem uh, rolul crucial al sectorului agroalimentar în uh, reducerea sărăciei. De aceea am hotărât să intensificăm, să aprofundăm munca pe care o desfășurăm cu Uniunea Africa- Africană pentru a ne mobiliza și concentra resursele mai bine. Dacă colaborăm cu UA în așa fel încât să ne concentrăm mai bine resursele, atunci vom avea rezultate mai pozitive. Sunt sigur că colegul meu de la DGDEVCO va da mai multe detalii despre resurse în câteva minute. Noi sprijinim Uniunea Africană prin măsuri pentru a reduce excluziunea socială în zone rurale, conectivitatea TIC, crearea de parcuri agroindustriale în anumite țări africane, participarea universitarilor africani în, cea, în uh, programele de cercetare Orizont 2020, creșterea capacității, pe siguranța alimentară, pe agricultura prietenoasă cu mediul și așa mai departe. Sunt și câteva proiecte pilot prin care încercăm să-i profesionalizăm pe tinerii fermieri africani cu implicarea asociațiilor europene, cum este CEJA. De asemenea, sunt și anumite programe de schimb cu tinerii africani pentru studiu. Căutăm metode prin care să creăm valoare adăugată în sectorul agricol african. Un exemplu ar fi cel care va fi uh, agreat la summitul de săptămâna viitoare, o strategie africană pentru produse de calitate indicație geografică. Patrimoniul uh, gastronomic al Africii este foarte mare și el trebuie să fie valorificat. Nu în ultimul rând, colaborăm cu Uniunea Africană pe partea de blocaje de politici și de uh, regulamente, în așa fel încât investitorii să fie mai atrași de acest domeniu. a crescut colaborarea noastră cu sectorul privat din Europa și Africa. Încurajăm noi parteneriate, noi investiții între fermierii europeni și africani, între întreprinderile, întreprinderile agricole europene și africane. Africa reprezintă o oportunitate foarte mare pentru sectorul agroalimentar. Companiile noastre sunt interesate să facă investiții în Africa. Săptămâna viitoare, când mergem la Abidjan pentru summit, vom merge și cu Food and Drink Europe ca să găsim o structură mai uh, bună pentru colaborare cu Africa. Bineînțeles, trebuie să fim responsabili, trebuie să evităm acapararea terenurilor, trebuie să ținem seama de nevoile fermierilor, fie că e vorba de exploatații mari sau mici, iar colegul meu, Leonard, cu siguranță vă va spune mai multe lucruri despre noul plan european de investiții externe, care va fi utilizat de către investitori pentru a sprijini, pentru a sprijini eforturile. E important să punem accentul pe politicile corecte și pe utilizarea investițiilor din sectorul privat. Și aceste două concepte sunt printre cele mai importante în relația noastră, în felul în care s-a schimbat relația noastră cu Africa în ultimii ani. Investițiile private sunt mult mai mari decât uh, ajutorul public. Nu mai suntem uh, în paradigma colonialistă de donator uh, și beneficiar. Înțelegem mult mai bine faptul că există o mare nevoie de politici corecte pentru a încuraja investițiile în sectorul agroalimentar. Dacă reușim acest lucru și sper că la summit se va face un mare pas înainte în acest sens, atunci Africa va putea să își îndeplinească adevăratul potențial pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă. Și astfel, situația explozivă din domeniul demografiei va deveni o oportunitate. Astfel, tinerii fermieri vor fi în centrul atenției. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult. E bine și că v-ați legat de tinerii agricultori. Iar acum îi vom da cuvântul domnului Leonardo Miții de la Degdevco deci să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Întotdeauna este o plăcere să revin la Comisia pentru Agricultură după, din Parlamentul European. Am apărut acum un an de Geagri. Este important să constatăm o abordare comună a diverselor servicii care colaborează în, pregăti- în perioada pregătitoare a summitului și, bineînțeles, vor colabora și în timpul summitului. Comisia va organiza un eveniment foarte mare cu formul uh, pentru afaceri UE Africa luni. Aici vom discuta despre dezvoltarea sectorului privat. Noi considerăm că acesta este esențial pentru crearea de locuri de muncă și pentru creștere. O parte din temele abordate la summit este investiția în tineret pentru un viitor sustenabil. Și nu putem avea un viitor sustenabil pentru Africa dacă nu avem și creștere sustenabilă, dacă nu avem o agendă pentru creștere și locuri de muncă în care să fie țintit tineretul și care să ține seama și de problemele de gen. Cred că este un rezultat cheie care va reieși din întâlnirea de la Abidjan în zilele care urmează. Dacă e să ne uităm la prioritățile summitului de la Abidjan de săptămâna viitoare, constatăm că sunt câteva zone cheie. În primul rând, investirea, investițiile în uh, oameni, uh, apoi cunoștințe și competențe, apoi consolidarea rezilienței și a guvernanței, gestiunea mobilității și migrației și, în ultimul rând, mobilizarea investițiilor în transformarea structurală sustenabilă a Africii. După cum a spus și Joana Dinari, avem nevoie de o abordare mult mai holistă, ho, holistică a felului în care abordăm problema în, a, în acest context. Am vizitat mai multe țări din Africa în ultimele săptămâni. La Că după cum știți, avem un portofoliu foarte mare pentru 2014-2020, aproximativ 19 miliarde care se mobilizează în marea lor parte pentru Africa subsahariană. Dar problema nu se pune doar din punctul de vedere al banilor, ci și din punctul de vedere al politicilor corecte. E nevoie să avem politici corecte pentru acest continent, în așa fel încât să îi atragem cu adevărat pe tineri în sectorul agroalimentar. Deci, investițiile în oameni sunt cruciale. Unul dintre rezultatele pe care Um, care sperăm ne să fie uh, reafirmat săptămâna viitoare este angajamentul pentru formare, formarea oamenilor. Nu există o politică, nu poți avea un sector agricol sau un, o piață agricolă fără serviciile conexe adecvate. Schimbările climatice, de asemenea, sunt o mare provocare. A avut loc COP23 la Bonn recent și ne, aștept, ne așteaptă și uh, întâlnirea de la Paris din decembrie. Prin urmare, trebuie să analizăm îndeaproape felul în care ne putem adapta la schimbările climatice și felul în care Putem folosi toate instrumentele care ne sunt la dispoziție, în așa fel încât tinerii să poată fi atrași de sectorul agroalimentar, care și el trebuie să fie adaptat schimbărilor climatice. Două mari provocări, două mari schimbări în domeniul finanțării survin în ultimele zile. Aici ne referim la dăunători și insecte. În primul rând este un tip de dăunător, un tip de um, vierme care afectează porumbul și un alt dăunător care afectează ovinele și caprinele. Discutăm cu OAI și cu FAO să vedem ce putem face ca să rezolvăm problema acestor dăunători. Apoi, rezis, reziliența este și ea crucială. Nu putem vorbi despre viitorul tineretului dacă nu abordăm și agenda rezistenței, rezilienței. alături de FAO și de WFP și de alți parteneri internaționali, inclusiv SUA, publicăm anual un raport global cu privire la crizele alimentare. În mod clar, e nevoie să colaborăm mai uh, îndeaproape cu organismele umanitare pentru a avea soluții mai bune. E nevoie de sisteme de avertizare timpurie și de acțiune timpurie mult mai bune. Încercăm să folosim Sistemele geospațiale și colaborăm și cu Centrul Comun de Cercetare în așa fel încât să găsim uh, metode prin care să identificăm riscurile legate de schimbările climatice, fie că vorbim de fenomenul El Niño sau La Niña. Este important să avem instrumentele necesare pentru gestiunea de risc. Pentru că ele îi afectează pe tinerii fermieri din Africa. Ei trebuie să poată anticipa riscurile care îi pasc. John s-a referit la nevoia unei um, abordări holistice pentru mediu. Noi folosim instrumentele existente, platformele existente, mai ales CADEP. CADEP pentru noi este punctul de intrare principal. Aici avem planuri de investiții naționale conduse de țări, însă noi avem nevoie de o abordare mai concentrată pe participarea mai multor părți, în care să fie inclus și tinerii, dar și femeile și liderii și liderele. Tocmai am publicat un document la includerea dimensiunii de gen în programele de siguranță alimentară și nutriție, dar despre și cum putem în interesul tinerilor pentru agricultură și investiții în agricultură. Ajung în acest fel la planul de investiții în agricultură. Este inițiativa noastră emblematică pentru stimularea investițiilor pe scară largă, oferind nu doar o garanție nouă prin Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă, ci și asigur, oferind un instrument de asigurare a riscurilor, instrument deosebit de fiabil care permite implicarea activă a băncilor comerciale în agricultură. Este o condiție indispensabilă dacă vrem să oferim oportunități pentru tinerii agricultori și pentru antreprenori. Aceste inițiative vor fi completate de inițiative suplimentare din pilonul 1 și 2, planul extins de investiții, Obiectivul este de a îmbunătăți contextul economic general, sporind numărul proiectelor care să poată beneficia de finanțare pentru a imprima un caracter dinamic și de industrializare care la ora actuală este unul destul de redus în țările africane. Am amintit de asemenea ideea implicării companiilor din sectorul alimentar și al băuturilor din Europa. Am creat de asemenea o platformă durabilă pentru Africa pentru a promova și amplifica dialogul între Africa, între sectoarele private din Africa și Europa, pentru că acestea sunt cele mai în măsură pentru a identifica oportunitățile de investiție. Ideea ar fi de a folosi 4,1 miliarde de euro din fonduri europene pentru a crea un efect de pârghie, o proporție de 1 la 11, pentru a crea prin urmare 44 de miliarde de euro aproximativ investiții suplimentare, bineînțeles cu participarea partenerilor, acest efect de pârghie va avea un impact tot mai sporit pe teren. Nu putem avea zone rurale și, agricult- și agricultură prosperă dacă nu avem o abordare mult mai amplă când vine vorba de investiții în general. Iată de ce vor exista ferestre dincolo de cultură care se vor deschide, iar Abidjanul va marca punctul de pornire ale unor proiecte pilot, pornind de la orașele durabile, folosind uh, de asemenea zonele rurale uh, emblematice, drept exemplu, fără ca în acest fel uh, cetățenii africani să fie nevoiți să migreze în spre uh, sudul Mediteranei sau în spre mahalalele marilor orașe motoare economice. Trebuie să creăm așadar sisteme de transformare și să avem o abordare mai degrabă teritorial față de agricultură, spre deosebire de abordarea folosită în deceniile trecute. În al doilea rând, avem nevoie de o agendă digitală. Tinerii trebuie să fie atrași de o agendă digitală dinamică care folosește GSM, care nu este disponibil uh, în uh, țările africane la ora actuală, sisteme de comunicare prin satelit, electrificare firește și încurajarea inițiativelor uh, de mici și medii dimensiuni. Problemele pe care le-am, consult, le-am discutat uh, aici la Comisia Agri, referitor la prețurile de transfer, uh, pun probleme firește și mai mari în cadrul comunităților de agricultori, trebuie să trecem de la uh, o abordare pe bunuri, indicațiile geografice reprezintă o parte a soluției. Încercăm uh, să analizăm în amănunt o serie de bunuri. Vom avea un uh, eveniment aparte care va discuta despre lanțurile de valoare în sectorul cacao. Încercăm uh, să vedem, să luăm în calcul și alte modele, de pildă comerț echitabil, ecologic care să ofere valoare comunității. Același lucru îl vom face și în, cadrul, în cazul cafelei și altor lanțuri de valoare. Spuneați că trebuie să creăm un mediu inclusiv. Prin urmare, accesul la pământ, fie că vor, vine vorba de respectarea condițiilor sau alte măsuri cu caracter voluntar, acestea vor fi in, încadrate în uh, planul de investiție. Noi vom continua cu acest efort, mai ales în ceea ce privește noile norme pentru angajare și Carta de la Berlin. Toate acestea vor fi preluate de către președinția argentiniană. Colaborăm cu alte agenții, printre care FAO, dar și mai important, un aspect esențial, vom realiza o monitorizare suplimentară a intervențiilor noastre. Este important să putem arăta unde se înregistrează impactul, de ce tip este acesta și cum putem amplifica aceste eforturi într-un context 2020. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, aș dori să le dau cuvântul membrilor. Cine? Agniu? Domnul Agniu. Dacă tot vorbim de Africa, ar fi cazul să spunem lucrurilor pe nume. Și anume, impactul chinezilor. Colonizează Africa, sunt peste tot. Cumpără tot mai multe parcele, controlează minereurile, se întâmplă, e realitatea. Oare Uniunea Europeană mai are un rol de jucat în Africa? Ne putem uh, pune cenușă în cap uh, de vina imperiilor coloniale de odinioară, însă, în timp ce noi facem asta, China înaintează, își privește Africa ca propria grădină unde își cultivă legumele. Vă întreb, uh, ați găsit v-ați lovit de prezența Chinei în această analiză? Pentru că dacă n-ați făcut acest lucru până acum, cu siguranță vă veți lovi mai devreme sau mai târziu. Și haideți să înțelegem, e zona unde operează chinezii, pentru că africanii nu reușesc, se pare nici cum să se pună pe picioare, în ciuda resurselor pe care le-au la dispoziție. De ce n-am vorbit de China și dacă tot vorbim de China, de ce nu facem nimic în acest sens? Domnul Flanagan, e un subiect enorm de interesant, din mai multe motive. Primul rând, pentru că vorbim de criza refugiaților adesea și ce vom face în acest sens. Și adesea e o reacție la ce se întâmplă. Voi însă spuneți că ar fi cazul să fim proactivi da, amănuntele poate că încă nu sunt uh, clare 100%, însă ideea mi se pare absolut rezonabilă. Eu vin dintr-o țară, Republica Irlanda, care a trimis oameni în lume de generații. 19 din 20 membri ai familiei mele au migrat în Londra, cu 100 de ani înainte și înainte încă chiar milioane de oameni au trebuit să părăsească insula noastră și nu au plecat pentru că nu le, plăcă, nu le plăcea peisajul, nu le plăcea vremea sau nu le plăceau vecinii, ci pentru că n-au avut altă alternativă. Dacă lucrurile ar fi mai bune acasă, lumea ar rămâne acasă. Multe lucruri s-au îmbunătățit, așa că oamenii cred că acum pot rămâne acasă. Același raționament se aplică și pentru Africa. Și asta e soluția. Avem o prezentare atât de importantă, dar avem doar 3 euro deputați în sală. Există un sistem în Parlamentul European pentru a ne asigura că oamenii chiar vin, pentru că ia dreptul ciudat și bolnav ca la 300 de euro sau chiar mai mult pe zi primiți să nu apari în sală. Unde sunt toți oamenii ăștia? Ei bine, nu am să-ți răspund la această întrebare, dar știi că ne confruntăm adesea cu această situație joia, din păcate, domnul Bogovici. Și eu mi-aș dori să văd mai mulți colegi prezenți și sper că măcar oamenii ne urmăresc din birourile lor. Discutăm un subiect important. Ne confruntăm cu multe provocări. Vorbim de un continent unde trăiesc de două ori mai mulți oameni decât în Europa. Până în 2060 se estimează că populația va reprezenta practic de patru ori echivalentul Europei. Deci viitorul Africii va avea un impact enorm asupra viitorul întregului glob. Eu cred că Europa are obligația și răspunderea de a ajuta acest continent care astăzi eh, nu e într-o situație prea grozavă. Nu sunt pentru o abordare colon- de tip colonial pentru prezența noastră în Africa, așa cum am făcut în secolele trecute. Avem nevoie de sprijin sistematic pentru a-i ajuta pe cei care doresc să dezvolte continentul, cei care se află la putere. Uh, aceasta este orientarea pe care trebuie să o urmărim cu economia, cu agricultura, cu integrarea dimensiunii de gen. Și cred că aceasta este calea pentru a răspunde la principalele provocări din Africa. Provocări de mediu, provocări economice și provocările care apar din alte colțuri ale globului, de pildă migranții. Trebuie să avem o abordare globală și să creăm servicii care să încurajeze dezvoltarea. Politica Europe toliko modra, toliko dobra, da... Sper că politica externă a Europei va fi suficient de înțeleaptă și suficient de țintită, astfel încât rolul nostru în Africa, din punct de vedere politic, să fie măcar pe măsura ajutorului pe care îl oferim pentru dezvoltare. Din păcate, nu suntem foarte pricepuți din această privință, dar e cât se poate de nimerit pentru Europa să ofere ajutor de dezvoltare pentru Africa și în același timp să-și extinde rolul politic în Africa pentru a asigura o evoluție favorabilă acestui continent în secolele care vor urma. în timpul uh, Zilei Mondiale a Alimentației pe data de 16 octombrie la Roma, Papa Francisc a făcut o legătură între refugiați, migrație și dezvoltarea economică, acces la hrană, apă, infrastructură, spunând că aceasta ar fi cel mai bun, cea mai bună formă de sprijin. Adesea, noi, calitatea de creatori ai politicii agricole comune, auzim cum uh, politica agricolă comună sprijină agricultura noastră, dar are un efect nociv asupra agriculturii din țările africane, de pildă. Cred, prin urmare, că acest sprijin ar trebui să fie unul țintit, astfel încât, în măsura posibilului, să se contribuie la crearea unor condiții adecvate de producție pentru a înfrunta problemele de formare, de instruire. E tendința pe care am putut-o constata până acum. Trebuie să ne confruntăm cu nenumărate probleme politice. Însă asistența oferită trebuie să fie mult mai țintită pentru a face un impact asupra, pentru a avea un impact asupra situației la fața locului, cât și în ceea ce privește uh, mediul, de pildă. Vorbim de globalizare, piața globală și așa mai departe. Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol fruntaș în oferirea unui ajutor adecvat pentru celelalte țări. Acum, i-a jucat pe invitații noștri să ia cuvântul după intervenția deputaților, printre altele, se află alături de noi și vicepreședinta Parlamentului, doamna McGuinness. Am să reacționez la cele trei observații făcute, migrație, impactul PAC asupra țărilor în curs de dezvoltare și uh, nevoia de a pune punctul pe ei. Da, domnule că aveți absolută dreptate. E o problemă gravă pe care nu am abordat-o. Nu cred că putem porni de la premiza că prezența Chinei în Africa e negativă în ansamblu. O parte din această prezență e reprezentată de sectorul privat și o parte de întreprinderile de stat, așadar, indirect guvernul chinez. E important să luăm în calcul uh, infrastructura de transport, uh, nodurile feroviare, porturile deosebit de importante, pe de altă parte, ca rod al investiției chineze, pe de altă parte, o parte din prezența Chinei în Africa are consecințe negative, după cum spuneați. Um, cre- creează practic bunuri pentru export, pentru a consolida siguranța alimentară a Chinei, nu a țării africane în cauză. Iar de multe ori aceste investiții reprezintă concretizarea politicii unei țări mari uh, într-o țară mică. Am lucrat din răsputeri pentru a ajunge la un acord cu țările participante, inclusiv China, referitor la importanța investițiilor uh, rezonabile în Africa. Există norme, orientări ale OECD care uh, arată ce ar trebui și ce n-ar trebui să facă investitorii. Guvernul așadar are un anumit control asupra investitorilor, ei au semnat aceste orientări și vă aduceți aminte că atunci când Xi Jinping a mers în Africa în urmă cu doi ani și a cerut scuze pentru comportamentul abuziv al unora din companiile chinezești și a încercat să rectifice această situație. Nu știu dacă a reușit sau nu să facă acest lucru. În uh, ceea ce privește relația UE-Africa cu Uniunea Africană. Sperăm uh, să finalizăm la summitul de săptămâna viitoare această inițiativă. Încercăm să introducem o serie de orientări care să fie asumate atât de sectorul privat cât și de guverne referitor la ce înseamnă o abordare responsabilă în, de investiții și care sunt condițiile pe care țările africane bogate ar trebui să le ofere pentru a atrage investitori. Sper că, prin acest pas înainte, putem dovedi că e în interesul partenerilor noștri africani să încurajeze investițiile responsabile mai degrabă decât prezența negativă, nocivă a investitorilor din Golf și din China. În ceea ce privește migrația, aceasta este un subiect, face parte din agenda summitului. Este limpede că unul dintre modalitățile de a elimina dorința și stimulentele pentru migrația economică este crearea de bogăție și de locuri de muncă în uh, țările respective, iar uh, sectorul agricol este un agricol uh, unde se pot crea locuri de muncă și suficiente locuri de muncă pentru a pune capăt fluxurilor de, migrat, de migrație. Iar în summitul de la, la summitul de la la Valeta, cadrul de dezvoltare a Uniunii Europene agricultura, sectorul agroalimentar au fost considerate cheie în cooperarea cu țările africane, cu Nigeria, cu Cornul Africii, pentru, și mai ales pentru a pune capăt uh, fluxurilor migratorii. În ceea ce este impactul PAC, uh, multă lume sunt încă cu 20 de ani în urmă, în momentul în care s-a spus că Uh, ferme, fermele de subsistență din Africa au de suferit de pe urma pacului. Nu e adevărat. Poate așa stăteau lucrurile acum 20 uh, de ani când oferam subvenții pentru pui și asta se pare că ar fi distrus niște ferme în Ghana și în uh, țările din vestul Africii, dar asta s-a terminat, e în trecut și e îngrijorător. Poate asta înseamnă că nu comunicăm bine faptul că încă se mai vorbește despre asta și chiar uh, Anul acesta, Kofi Annan, la care ne așteptăm la mai mult, a spus că pacul uh, este atât de umflat uh, încât uh, cu bugetul PAC toate vacile europene ar putea să zboare în jurul lumii la clasa 1, iar ministrul de comerț australian a, a folosit o, o frază care a Asta este o frază pe care a folosit-o uh, ministrul de australian de comerț și care a rămas în mass media. Dar de curând s-a vorbit din nou uh, despre, uh, despre efectul dăunător al PAC, toate că noi încercăm să facem mereu corecții, să explicăm că pacul actual, nu numai că nu are niciun efect dăunător, din potrivă are un efect pozitiv, pentru că importul de produse regionale face parte din PAC și multe țări uh, dau drept exemplu sau îl iau de drept exemplu în momentul, când, în momentul în care își pun pe picioare propriile politici agricole. Oh, Thank you. Um, I just want to... Uh... Mulțumesc. Vreau să mă alătur celor spuse de John. Nu, fiindcă am lucrat uh, zece 10 ani la DG Agri, ci fiindcă trebuie să facem mai mult pentru, în ceea ce este comunicarea. În continuare există scepticism, uh, multe legende și pe... și în multe locuri în Africa și asta este important, uh, important să reparăm această imagine, fiindcă lucrurile s-au schimbat foarte mult, uh, mai ales în ceea ce privește exporturile din Asia și Brazilia. Acestea strămut, strămută producția locală. În continuare se crede că de vină sunt produsele europene, pacul. Uh, deci trebuie să avem o, un discurs mai bun, uh, o narrativă mai bună la nivelul comunicării în ceea ce privește China, vreau să vă spun că acum două săptămâni am fost la Maputo, domnule Agnew. Vreau să vă spun că chinezii construiesc un pod pentru a conecta Maputo, care costă 800 de milioane de dolari. Deci au, și-au pus amprenta clar acolo. Dacă ne uităm la Mozambic și dezvoltarea Uh, dezvoltare acolo se află pe locul 188 din 190 de țări, deci una dintre cele mai sărace țări din lume. Un pod care costă 800 de milioane de euro, uh, dat fiind potențialul lui Mozambic, uh, are o linie de coastă de 2500 de kilometri, deci potențialul este uriaș. Dar nu se face nimic în ceea ce privește agricultura de industrializarea agriculturii, doar agricultura de subsistență. Chinezii uh, sunt prezenți în anumite părți din uh, Mozambic, da, dar noi vrem să arătăm un model de afaceri bazat pe incluziune. Spre deosebire de modelul de afaceri pe care îl promovează chinezii model de afaceri care să-ți, ca să te emancipeze, să-ți dea drepturi în ceea ce privește uh, proprietatea terenurilor comunităților băștinașe și care să ține cont de aspectele sociale și de mediul înconjurător și că asta, sunt, asta e dilema noastră în ceea ce privește standardele, fiindcă am discutat cu intermediarii financiari europeni, intermediari între noi și cei care Uh, vor construi poduri, să zicem, pentru uh, proiecte fiabile. Și ne-au spus, dacă Europa vrea să insiste cu standardele de mediu, de standarde umanitare, atunci se vor îngreuna proiectele în Africa. E foarte greu să obținem proiecte în Africa, fiindcă standardele vor fi foarte ridicate pentru comunitățile mici. Și uh, va avea de câștigat modelul altora. Asta este modelul nostru, bineînțeles ne putem uh, ajusta, adapta, dar nu pentru a ajunge la dumping și pentru a ne încălca principiile care ne sunt atât de dragi. Așa cum a spus și John, singurul for de discuții cu chinezii, când am fost la Mozambic, vreau să vă spun că țările de acolo nu sunt, că țările prezente acolo nu sunt europene. Cine e acolo? Cine sunt acolo? China, Turcia și India. Iată cei trei mari jucători, nu numai în sectorul agricol, și în construcții, dezvoltare. Aceștia sunt cei trei jucători. Și ce trebuie să facem este că în, uh, noi trebuie să ne să colaborăm mai, mai strâns cu chinezii, indienii și turcii în ceea ce privește modus operandi și principiile pe care le dărim noi și să discutăm cu um, actori cum ar fi Uniunea Africană, să vedem care sunt modelele cele mai potrivite Africii în următorii 20-30 de ani. Cauzele, da, analizăm lucrurile de aproape, avem analize în ceea ce privește strămutarea forțată și um, ce constituie circulație economică. Majoritatea acestor uh, strămutări din sudul Africii sunt uh, înspre sudul Africii. Foarte puțin se îndreptă, se îndreptă către zona mediteraneană, există foarte multă migrație în sud, trebuie să dăm tinerilor posibilitatea de a rămâne în comunitățile lor. Iată de ce EIP este un prim pas, dar e nevoie de o guvernanță puternică, conducere fermă și, uh, să, și uh, crearea de modele, ceea ce tinerilor le lipsește acasă. Acum, uh, nutriția, n-am vorbit despre asta, dar nu putem să avem o forță de muncă sănătoasă dacă nu avem o politică de nutriție și o politică de sănătate viabilă din primele 100 de zile de viață ale copiilor. Avem o politică de nutriție foarte puternică, cu 3,5 miliarde între 2014-2020 și un mecanism de monitorizare și și uh, în Mozambic nu putem avea o, șorată de abandon de 45% Uh, foarte mare. Nu putem să avem o forță de muncă cu atâția copii abandonați. Deci, atâta, aceste politici sunt extrem de importante. Mulțumesc. pewno wrócimy do tematu przy nadarzającej się okazji na Rolnictwa. Da, vom uh, mai reveni la aceste subiecte pe parcursul uh, reuniunilor noastre și facem tot ce putem pentru a ajuta la dezvoltarea acestei regiuni. Acestea sunt scopurile noastre, acesta este scopul nostru, să sprijinim dezvoltarea și să menținem anumite valori. Nu vrem uh, să existe dominație, acapararea terenurilor, iar viziunea aceasta, percepția Uniunii Europene este greșită. Dar se va vorbi de asta și la OMC la Buenos Aires. Domnul McGuinness, care este aici, va participa la summit, va reprezenta comisia noastră. Da, mai sunt lucruri de discutat, nu am uh, finalizat acest subiect, îl vom mai aborda pe viitor. Și adesea în conversațiile noastre este criticată politica agricolă comună, așa cum a spus și domnul Clark, spunându-se că spunându-se lucruri despre PAC care nu mai sunt valabile acum. PAC nu este o politică antidezvoltare sau anti-Africa. Nu am McGuinness, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, mă alătur celor spuse de dumneavoastră, fiindcă este foarte important să corectăm uh, ceea ce se spune despre PAC, uh, creează probleme uh, țărilor în curs de dezvoltare. Noi am schimbat lucrurile foarte mult, sprijinul pentru export, um, rambursarea la exporturi au fost eliminate și am făcut foarte multe reforme care au îmbunătățit lucrurile, care trebuie recunoscute și vă mulțumesc că faceți asta. Da, Cred că asta este o concluzie foarte bună pentru discuțiile noastre de astăzi. Mulțumesc uh, foarte mult membrilor comisiei, vă mulțumesc uh, și dumneavoastră. Mă bucur că am discutat despre asta astăzi și cred că vom, uh, vom trimite și niște note informative tuturor membrilor care care, bineînțeles, nu stai aici din motive obiective fiindcă prezența nu e o problemă pentru noi în general. Vă mulțumesc încă o dată. Nu s-au făcut observații în ceea ce privește procesul verbal al reuniunii coordonatorilor. Dacă nu sunt obiecții, se consideră aprobat procesul verbal. Și am încheiat ședința de astăzi. Nu uitați că miercuri 29 la ora 7 ne întâlnim cu domnul Hogan, care ne va prezenta comunicarea Comisiei privind PAC după 2020. Este doar o comunicare, după care vom avea și noi raportul nostru și propuneri legislative. Și în mai vom avea și propuneri bugetare. Bun, asta, asta ne așteaptă pe viitor. Și nu uitați, miercuri 29 noiembrie, întâlnirea noastră, s-au uh, adoptat recomandările. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. La revedere! Nasz, jak zwykle czwartek. Do zobaczenia dnia za tydzień. Thank you very much. Pleasure. Thank you.